Bună dimineața, stimați colegi! Haideți să începem. Avem o dimineață încărcată. Vom continua dialogul structurat cu comisarul Reiners pentru justiție și apoi vom avea niște prezentări de la ministrii de resort pe portofoliul nostru al Comisiei Libe cei de la președinția croată. Dar haideți să ne continuăm munca acum cu punctul 7, prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist, un subiect delicat pentru noi. Permiteți-mi să vă reamintesc acum la început că a, a avut loc plenar, sesiunea plenară de la Strasburg săptămâna trecută. Am discutat cu comisarul Johansen marțea trecută. Am discutat despre situația legată de acest dosar care e blocat de o perioadă de timp. Există diferențe între mandatul de negociere al Parlamentului și cel al Consiliului. Am aflat de la comisarul Johansson că dumnea ei și-a luat angajamentul de a elabora o propunere de compromis. E nevoie de așa ceva și Comisia Libia a tot solicitat un asemenea compromis. Înaintea reuniunilor tehnice, ne va prezenta această propunere de compromis astfel încât să fie facilitate negocierile și să avanseze dosarul. Însă, așa cum știți, situația arată în felul următor. Parlamentul a adoptat o poziție în primă lectură în mandatul trecut. Lucrurile au demarat și apoi în decembrie 2019, Comisia Libe a votat deschiderea negocierilor cu Consiliul. astfel încât să ajungem la un al doilea acord. Au avut loc trialoguri politice, trei la număr pe timpul președinției finlandeze. Însă nu s-au înregistrat rezultate până acum. Fără să mai adaug eu altceva, cred că ar trebui să dau cuvântul raportorului, domnul Iachi de la grupul ECR, care să ne spună cum stau lucrurile cu negocierile interinstituționale, după care am putea să deschidem discuția începând cu raportorii din umbră, unul câte unul. Haideți să începem prin a-l asculta pe domnul Iachi. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi, voi vorbi în limba polonă. Korzystając z mandatu przyznanego przez Wysoką Komisję 17 października zeszłego roku przystąpiłem Comisia Libe, la data de 17 octombrie, ne-a conferit un mandat de negociere. Împreună cu colegii de la Libe am început să muncim. În cele aproape trei luni am a avut 16 întâlniri, 7 reuniuni de ordin tehnic și trialoguri. 3 trialoguri. Trebuie să fim conștienți de faptul că documentele Parlamentului și cele ale Consiliului sunt foarte diferite. Parlamentul European are o abordare diferită față de cea a Consiliului sau a Comisiei Europene. Cu toate acestea, pentru că s-au făcut uh, eforturi din partea tuturor europarlamentarilor, am reușit să obținem multe. La ultimul trialog, acesta a avut loc în luna decembrie, atunci am reușit să definim caracterul terorist, conținutul terorist. Am discutat despre filtre, Am discutat despre cum trebuie ierarhizat conținutul care urmează a fi eliminat. Articolul 7 a fost important și 10 și articolul 16. Aici sunt subiecte de ordin juridic și apoi mai există un articol cu privire la evaluare. Parlamentul a definit și mecanismele de siguranță și am discutat și despre libertatea de exprimare. Miercuri, domnul Breyer și o altă colegă organizează o reuniune cu experți, apoi în februarie va avea loc o reuniune cu Europolul și cu multe ONG-uri. Așa că vă invit la toate aceste evenimente. Sunt convins că și acești experți pe care i-am invitat sunt cei care ne vor ajuta să ajungem la un compromis. Însă, acum trebuie să fim conștienți de faptul că acest document nu conține probleme de ordin tehnic, însă cu toate acestea mai există uh, două elemente unde abordările noastre sunt foarte diferite față de cele ale, ale Comisiei și Consiliului. Un prim element care e controversat e următorul ierarhizarea în ceea ce privește caracterul terorist și ceea ce se întâmplă cu dimensiunea transfrontalieră acestui conținut. Acest element are de-a face și cu faptul că există o rezistență din partea companiilor de, de pe internet. Consiliul își dorește un nou instrument aici, însă Parlamentul spune că s-ar pune în pericol libertatea de exprimare pe internet. Eu mă, eu mă întâlnesc foarte des cu reprezentanții grupurilor politice în comisia noastră parlamentară și știu că nimeni nu își dorește să cedăm aici în fața Consiliului. Apoi mai vorbim și despre filtre automate de control pe internet, din nou un element controversat și aici Consiliul își dorește anumite instrumente, însă Parlamentul European a spus că nu ar trebui să mergem mai departe față de ceea ce s-a făcut până acum pentru că se pune în pericol libertatea pe internet. Ca rezumat, aș dori să spun că prin intermediul documentului am reușit să facem foarte multe, dar mai rămân aceste două elemente de rezolvat, cele pe care tocmai le-am menționat. Parlamentul European își dorește să apere libertatea de exprimare pe internet, însă Consiliul își dorește aici să utilizeze noi instrumente, însă acestea sunt controversate, după părerea noastră, de aceea nu am reușit să ajungem la un compromis. și cealaltă parte nu vine în întâmpinarea noastră aici. Calendarul nostru este unul foarte ambițios pentru acest an. Indiferent de calendarul pe care l-am aprobat, mai avem pe lângă toate acestea și reuniuni cu experții. Sperăm să ajungem la un compromis eu sunt o persoană optimistă, așa că acum aș dori să le mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră, pentru că am reușit să facem ce trebuia făcut și mai avem doar câteva decizii importante de luat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Iachi, pentru acest rezumat cu privire la starea de fapt. Nu e o situație facilă, însă e timpul acum să ascultăm pe raportorii din umbră pe subiect și începem cu PPE, domnul Sefariehos. Gracias, presidente. Eu quiero empezar... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș începe prin a mulțumi raportorului pentru acest aviz și pentru munca pe care a realizat-o. Cu siguranță e o muncă complicată și așa cum bine ne-a explicat dânsul, pozițiile inițiale erau extrem de divergente și aceste poziții în continuare rămân divergente pe subiecte deosebit de importante. E adevărat și cred că trebuie să recunoaștem faptul că am înregistrat progres, un progres considerabil pe aspecte care au necesitat o dezbatere aprofundată, cum ar fi, spre exemplu, definiția terorismului. Și este esențial să determinăm cadrul de aplicare al acestui text. Evident că nici definiția acelei autorități competente nu a fost o definiție simplă de găsit, cele care să fie însărcinate cu retragerea conținutului terorist și, așa cum a spus domnul uh, raportor, în momentul de față mai sunt în continuare anumite teme greu de abordat. Pe de o parte, cooperarea transfrontalieră, este evident că acest regulament trebuie să reprezinte o valoare, o plus valoare față de ceea ce există deja. Și trebuie să avem și o abordare transfrontalieră a ordinelor de ștergere a conținutului terorist online. e nevoie de anumite propuneri pe care cu siguranță le va face Comisia Europeană și acestea vor fi importante. Un alt aspect, filtrele. Filtre care, pe de o parte, trebuie să respecte acest principiu și anume că nu trebuie să impunem uh, companiilor de hosting și de uh, provider de servicii o obligație generală de monitorizare și control a conținuturilor. Dar, în același timp, Trebuie să existe totuși o muncă de prevenție, așa cum există în ceea ce privește știrile de actualitate. Deci, astfel, prin acest regulament, putem să trecem de la un sistem pe bază în principal voluntară, așa cum se aplică acum, la un sistem complet reglementat și, după părerea noastră, al grupului PPE, e ceva esențial să fim în măsură să găsim o soluție pentru această abordare transfrontalieră a ordinelor de retragere a conținutului și să continuăm să discutăm despre filtre. În ambele domenii, după părerea noastră, în continuare avem o marjă de obținere a unui acord cu Consiliul și Comisia și trebuie să explorăm această marjă. Mulțumesc foarte mult! Din partea grupului socialiștilor și democraților, doamna Marina Caligrande, vă rog. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnul Iachi, pentru prezentarea de astăzi și îi mulțumesc și pentru leadership-ul de care a dat dovadă pe parcursul negocierilor pe care le-am avut în ultimele 5-6 luni. Pentru a începe, eu nu pot să fiu de acord cu faptul că dosarul a fost blocat. Din potrivă, există multă muncă la nivel tehnic care s-a făcut, s-a ajuns la compromisuri, da, mai există întrebări la care trebuie să răspundem, chestiuni care trebuie să fie decise pe parcursul trialogurilor, însă eu aș spune că sub îndrumarea domnului Iachi am reușit să progresăm. Cred că nimeni nu crede că trebuie să existe conținut terorist pe internet. Nici nu se pune în discuție acest fapt. Cu toții suntem de acord că asemenea conținut trebuie îndepărtat odată ce e online. Întrebarea e cum să o facem, cum să facem astfel încât acest document politic să fie unul care să poată să fie pus în aplicare, astfel încât să fie eficient, să se facă totul repede și cu rezultate. Și aici e pentru mine chestiunea principală, unde nu suntem de acord cu Comisia și Consiliul. O parte dintre subiecte au fost menți- menționate de antevorbitorul meu, nu voi repeta tot ceea ce s-a spus deja, însă aș trage, atrage atenția asupra ordinelor transfrontaliere. Da, și eu mi-aș dori să văd că Uniunea Europeană funcționează mai mult ca un spațiu juridic comun, însă să fim realiști, astăzi lucrurile nu stau așa. Există jurisdicții diferite și nu cred că e eficient să se introducă măsuri transfrontaliere obligatorii pe, despre care cu toții știm că nu pot fi puse în aplicare. De aceea eu consider că Parlamentul European are o poziție bună, o poziție care a fost adoptată în ultimul Parlament. Mandatul nostru este unul puternic și înțeleg că pe parcursul negocierilor trebuie să ajungem la variante de compromis. Însă aceste compromisuri nu trebuie să pună în pericol munca, lupta împotriva terorismului, ci din potrivă trebuie ca totul să funcționeze mai bine, mai repede și mai eficient. A fost încurajator să aud faptul că comisara Johansson este cea care s-a implicat în proces la nivel personal. Abia aștept să colaborez cu ei. Avem o nouă președinție la Consiliu. Aștept colaborarea și cu aceștia. Cred că, așa cum arată calendarul acum, avem un prim trialog în martie Cred că e foarte bine că s-a stabilit așa, avem timp, avem timp să negociem, să negociem între noi, cu Consiliul, cu Comisia, astfel încât să ajungem la o bună propunere de compromis. Însă, așa cum vă spuneam, nu trebuie să adoptăm doar documente politice care să nu poată să fie puse în aplicare. Obligația noastră este să găsim soluții care să funcționeze, să fie eficiente și care într-adevăr să ajute în lupta împotriva terorismului, pentru că aici cu toți avem aceeași părere, nu trebuie trebuie să existe conținut terorist pe internet. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Caliorant. Acum, din partea Riniu, doamna Paragaz Rotunda. Bine, me uno a... Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu colegilor care l-au felicitat pe uh, colegul Iachi, care a făcut o muncă excelentă și noi ne-am simțit extrem de bine reprezentați în rezultatul obținut. Într-adevăr, am uh, făcut progrese și cred că spiritul, elanul nostru al tuturor este următorul. Să obținem niște soluții viabile. Soluții care să fie și aplicabile. Și ceea ce a adoptat Parlamentul să nu reprezintă un obstacol, ci din potrivă. Noi, ceea ce ne dorim este ca aceste conținuturi teroriste să dispară de pe internet din punct de vedere al negocierilor, văd calendarul de muncă e intens și am putea spune că viteza de muncă e corectă, e obișnuită și că datorită compromisurilor cu comisarul Han, eu am speranța că în următoarele luni nu vom mai pierde prea mult timp și vom fi în măsură să găsim soluții pentru acele subiecte care în momentul de față par subiecte mai complicate de gestionat, având în vedere interesele și abordările divergente dintre Parlament și Consiliu. Dar am speranța că vom găsi o cale de a soluționa cele două, trei lucruri care încă mai trebuie rezolvate în negociere. Acum e sigur că atunci când vorbim de regimul acesta transfrontalier, E clar că e nevoie de o cooperare intensă. Nu putem să ne uh, izbim de obstacole juridice. Și de aceea trebuie să găsim cea mai bună modalitate, în așa fel încât intervenția într-un stat, al, al doilea stat, din partea unui stat membru, să poată să aibă loc cu toate recursurile și cu toate uh, garanțiile necesare. Pentru că nu uitați, e vorba și de suveranitate. Sunt aspecte care în momentul de față trebuie să fie abordate. Și altfel, eu cred că, da, într-adevăr, trebuie să explorăm această posibilitate de a obține un acord, pentru că acordul e posibil și poate fi unul foarte bun. Noi trebuie să reglementăm spațiul online atunci când vine vorba de conținuturi teroriste. Gracias, señora Mulțumesc foarte mult și acum din partea versilor, domnul Braier. Vă mulțumesc, domnule raportor, stimați colegi. Acest dosar are de-a face cu faptul că trebuie să împăcăm eliminarea de conținut terorist online și cu protecția datelor fundamentale. Echipa Parlamentului negociază pe baza unei poziții care a fost adoptată în această comisie parlamentară și mulți dintre cei prezenți aici au votat pentru această poziție. Care este scopul poziției noastre, care într-adevăr este diferită față de propunere, e să, salvă, e să garantăm drepturile fundamentale online. De aceea noi am propus modificări inclusiv în titlul regulamentului. De exemplu, nu ne dorim să existe filtre de încărcare obligatorii care ar duce la blocarea unui conținut legal. Nu se înțelege pentru că mașinările nu pot să înțeleagă contextul așa cum o fac oamenii. Poate vă amintiți că anul trecut am avut foarte mulți utilizatori de internet pe străzi care protestau împotriva acestor filtre de încălcare, de încărcare, upload filters. De aceea, Parlamentul își dorește ca asemenea ordine să fie emise de o autoritate în țara de reședință a furnizorului și ne dorim să existe și căi de atac și o revizuire a acestor ordine. Acest regulament stabilește un precedent pentru reglementarea conținutului ilegal online în rețeaua globală. De aceea noi ne dorim să facem totul așa cum trebuie. Utilizatorii de internet, mediul de afaceri, jurnaliștii, artiștii, cercetătorii, toți aceștia sunt cu ochii pe noi. Am primit multe scrisori și am primit multe contribuții, am organizat multe evenimente cu societatea civilă, cu industria, am primit scrisori din partea pionerilor internetului, poziții din partea Agenției pentru Drepturile Fundamentale, am avut și raportori speciali care ne-au tot amintit cât de important e să fie menținute drepturile fundamentale online în această chestiune a conținutului terorist. Noi, în aceste negocieri, trebuie să fim uniți în spatele poziției noastre de negociere și aș dori să-i mulțumesc raportorului, și să le mulțumesc și raportorilor din umbră, pentru că tocmai acest lucru l-au făcut, au negociat de la această poziție. Negociem, de fapt, doar de aproximativ două luni. Dosarul nu e în niciun caz un dosar blocat. Am reușit să progresăm pe mai multe subiecte, așa cum au spus deja colegii mei. La ultimul trialog, de exemplu, a existat într-adevăr un spirit de compromis. Ne aflăm pe calea ce bună cu acest dosar și încercăm să elaborăm și noi variante de compromis în Parlament. Ce e important e să spunem foarte clar Consiliului și Comisiei că propunerea noastră a Parlamentului, așa cum arată ea acum, ar veni cu o plus valoare foarte mare în termen de eficiență ne-am putea asigura că conținutul terorist este șters mai repede. Se introduce acest cadru de o oră care nu exista până acum. Ne vom asigura că avem un mecanism care să poată fi pus în aplicare în ceea ce privește conținutul terorist din, de altundeva. Nu există încă așa ceva. Apoi, cooperarea transfrontalieră a autorităților. Autoritățile pot să impună măsuri asupra furnizorilor să se adreseze mai bine conținutului terorist online. De exemplu, utilizatorii pot să semnalizeze un asemenea conținut, pot să existe mai mulți oameni care să se ocupe de acest conținut și ar putea fi obligați furnizorii să raporteze conținutul terorist și să păstreze datele relevante. Așa că, iată, lucrăm împreună pentru a găsi o soluție care să se adreseze acestui conținut terorist pe internet și în același timp să fie protejate drepturile fundamentale. Așa că le mulțumesc tuturor din echipa de negociere. Și acum ar urma ID domnul Garo. Je vais pas monsieur Rod dans la salle. Însă nu îl văd în sală, atunci trecem la GUE Cornelia Ernst. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc raportorului care s-a ocupat foarte bine și a condus foarte bine acest uh, proces. E un lucru foarte bun. Documentul e unul foarte bun, mi-a plăcut mult cum ați lucrat cu noi și la nivel tehnic, cât și în ceea ce privește colaborarea cu raportorii din umbră. Cred că aceasta este calea pe care putem avansa. Consider de asemenea că, într-o asemenea manieră de lucru, toate căile sunt menținute deschise. De aceea eu vreau să vă sprijin și să vă mulțumesc. În primul rând. În al doilea rând. Pentru noi e foarte important ca punctele principale din poziția Parlamentului să fie menținute și anume subiecte care au fost deja menționate. Două lucruri pe care aș dori să le subliniez eu aici. Bineînțeles că ne dorim să fie șters conținutul terorist, e un lucru necontroversat, uh, Cred că în niciun parlament nu există niciun fel de diferență de opinie aici. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că există o independență a sistemelor și statul de drept este menținut în statele membre și, de asemenea, și libertatea de exprimare și libertatea pe internet și drepturile fundamentale. E un echilibru de care avem nevoie și trebuie să găsim echilibrul potrivit. Ca înainte, noi suntem sceptici în ceea ce privește soluția transfrontalieră, însă suntem dispuși să elaborăm propuneri de compromis, dacă reușim să menținem acest echilibru despre care vă vorbeam. Este foarte clar faptul legat de filtrele de încărcare, upload filters. Uh, Cred că e foarte clară poziționarea pe care o are Parlamentul în acest sens și știm care există, care sunt problemele cu drepturile de autor, de exemplu. Mă deranjează ceea ce am hotărât în legătură cu ele încă până astăzi. Cred că nu ar trebui să existe o asemenea obligație, știm că asemenea filtre există, upload filter, însă trebuie să vedem lucrurile altfel și nu ca o obligație. O astfel de obligație ar fi o greșeală, pentru că știm că ar exista probleme, probleme pentru artiști, probleme cu drepturile de autor, deci nu pot să existe asemenea filtre automate. Așa că aici trebuie să ne menținem poziția și sper că vom ajunge la un rezultat bun. Mulțumesc. Aș vrea să nu întârziem foarte mult cu discuția la acest punct, pentru că mai avem și altele pe ordinea de zi. Avem uh, Eurojustul, care este chiar reprezentat astăzi, după care domnul Didier Reinders, comisarul pentru justiție, și apoi urmează și uh, de, o discuție cu președinția croată. Înțeleg că este comisia în sală. O să vă dau cuvântul foarte pe scurt pentru câteva observații, pentru că am auzit de la doamna comisar Johansson că este gata să vină cu o propunere constructivă pentru a încerca să apropie poziția Consiliului de deci cea a Parlamentului și apoi o să dau din nou cuvântul raportorului. Iată că avem o evaluare încurajatoare în ciuda tuturor dificultăților cu care ne-am confruntat. Munca dumneavoastră, domnule raportor, este apreciată și raportori din umbră sunt de asemenea în... setați pe un spirit constructiv o să reușim să ducem la bun sfârșit acest dosar. Deci, Comisia, dacă dorește să ia cuvântul pe scurt, nu? Ba da, domnule președinte, vreau să mulțumesc rapid uh, Parlamentului pentru munca excelentă, pentru negocierile de calitate pe care le-am avut până acum. Mă simt încurajată de dorința pe care am constatat-o în această sală de a duce la bun sfârșit acest uh, regulament atât de important. După cum a spus doamna comisar, noi suntem gata să facilităm și să ajungem la un compromis, pentru că conținutul postat online, conținutul terorist, este o problemă care trebuie rezolvată. Vă mulțumesc pentru scurtime, domnule Iache, dacă doriți să trageți concluzii, vă dau cuvântul, dar constat că raportorii din umbră sunt constructivi, la fel și comisia. Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dragi colegi. Trec la Polonă. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za tak... Și eu vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru această abordare constructivă. Apreciez foarte mult acest fapt, apreciez faptul că am reușit să alcătuim un grup foarte bun în împreună și să căutăm compromisuri. Trebuie să luăm hotărâri importante și în legătură cu viitoarea siguranță în Uniunea Europeană. Cele două chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm noi acum nu au precedent. De exemplu, ștegea trans- conținutului la nivel transfrontalier acea cooperare transfrontalieră. Eu sunt dispus să lucrăm pentru a ajunge la un compromis, nu voi lua niciun fel de hotărâre fără acordul raportorilor din umbră din Parlamentul European. Văd că Parlamentul European are o poziție foarte hotărâtă aici și își dorește să apere libertatea de exprimare pe internet. Mulțumim! We have heard the state of the play. Am auzit așadar în ce stadiu se găsesc negocierile. Cum spuneam, trecem la punctul următor. Îți vă mulțumim, domnule Iachi, pentru concluzii. Punctul următor, așadar, 8. Misiunea Comisiei Libe la Eurojust, Haga, în Olanda, care a avut loc pe 31 octombrie 2019. Avem o prezentare a proiectului de raport al misiunii și o dezbatere ce a prevăzut la punctul 9, le luăm împreună. Invitatul nostru de astăzi este domnul Ladislav Hamran, președintele Eurojust. Bun venit! We welcome the president of Eurojust. Iurăm bun venit așadar președintelui Eurojust, o agenție extrem de importantă în constelația agențiilor care raportează în mod regulat în fața comisiei noastre. Bun venit, domnule Hamran. Vom începe cu o scurtă prezentare. Vrem să auzim mai multe despre noul uh, regulament Eurojust, care a început uh, să se aplice din decembrie anul trecut. Iată o ocazie foarte bună pentru dumneavoastră, domnule președinte, să ne puneți la curent cu ultimele evoluții în ce privește punerea în aplicare. Să nu uităm că Danemarca și-a schimbat poziția în Eurojust din cauza lisabonizării acestei agenții. Așadar, puteți să ne faceți o prezentare asupra modului în care cooperați cu țările terțe, pentru că în trecut am discutat de diverse acorduri cu aceste țări terțe, Albania, Georgia, Serbia. Dar înainte de toate, haideți să ascultăm care a fost uh, misiunea colegilor noștri. Doamna Urtundua a condus delegația, domnul Vințe a însoțit-o. Le vom da lor cuvântul și apoi președintele Eurojust va deschide dezbaterea care va dura până la 10 și un sfert, când uh, urmează să vină domnul Reinders în comisia noastră. Doamna Pacaza Urtundua. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Misiunea noastră a s-a derulat în mod normal și ca și trăsătură generală, aș putea spune că am avut o impresie foarte bună față de agenda de lucru, care a fost extrem de completă pe puncte foarte concrete, iar uh, impresia noastră față de echipa de conducere de la Eurojust a fost o impresie foarte mulțumitoare. Ni s-a părut o echipă foarte dinamică, Uh, extrem de proactivă în căutarea celor mai bune posibilități și oportunități pe care le poate oferi Eurojust și care asumă un volum de muncă deosebit de important într-un context în care crima organizată, mai ales, a devenit mult mai complicat de abordat. Și de aceea, toate eforturile făcute de Eurojust, cazurile concrete și reale cu care se confruntă, iată că acum sunt mult mai complexe. Am uh, avut exemple de dosare concrete și toate acestea au fost deosebit de mulțumitoare. Ni s-au dat exemple de forme de criminalitate extrem de complicate. Și Ni s-a vorbit de asemenea și despre necesitățile reale din punct de vedere operațional, nevoi de informatică, nevoi de resurse concrete, ținând seama că alte agenții de asemenea sunt importante în materie de securitate, cooperare judiciară, polițienească. În principiu, ar trebui ca aceste resursuri să sporească. Dar Eurojust, până la urmă, e un fel de anomalie comparativ cu celelalte agenții care participă la lanțul acesta de asigurare a securității. Și asta ne-a surprins. Poate că vom putea aborda acest punct în uh, schimbul de opinii. De asemenea, ceea ce doream să spun este că suntem cu toții extrem de mulțumiți de felul în care a fost organizată vizita noastră, dorința aceasta de eficiență din partea Eurojustului, așa că vrem să transmitem colegilor noștri faptul că în fond, discutăm despre acele chestiuni absolut fundamentale, cum ar fi cooperarea uh, polițienească, o, mandatul de arestare european, aspecte sau mecanisme de cooperare deosebit de importante. Dar, fără să pierdem din vedere aceste noi infracțiuni, noi forme de criminalitate, felul în care a evoluat societatea în ultimii 20 de ani. În mod clar, Eurojust are o, un volum de muncă din ce în ce mai mare, progresiv. De aceea ne-au indicat că în ultimele luni au primit peste 90 de dosare cu mandate europene de arestare aferente. Deci aici abordăm o, un alt aspect și anume încrederea reciprocă ce stă la baza acestui mecanism, precum și nevoia de a avea armonizare. Tot ceea ce ține de crima organizată cu dimensiune transnațională. Mie mi s-a indicat un aspect care cred eu că e sensibil, e complicat și important în acest context, și anume faptul că nu trebuie să provocăm niciun fel de conflict sau problemă în felul în care se va aplica fiscalitatea europeană. Pentru că filozofia poate fi diferită între cea a statelor naționale și cea a Eurojust. Nu trebuie să generalizăm. Dar, după cum spuneam, chestiunile financiare sunt poate cele care ar putea fi abordate ulterior de colegi. Prezentarea cazurilor specifice și concrete a fost absolut extraordinară. Vrem să vă mulțumim pentru asta, pentru că am văzut în mod real care e, de fapt, situația spațiului Schengen dar uh, și pentru uh, cetățeni, dar și din perspectiva criminalității organizate. Vrem să avem și justiție și vrem să eliminăm impunitatea. Și deci toate aceste mecanisme de armonizare, de utilizare a cooperării judiciare, toate aceste instrumente, cum ar fi mandatul european de arestare sau ordinul de anchetă și felul în care acestea se armonizează cu noul instrument de fiscalitate european, toate aceste lucruri nu au fost prezentate. Așa că a fost o prezentare extrem de concretă, uh, destul de tehnică. Ni s-au prezentat de asemenea sistemele, sisteme digitale, pe internet, tot ceea ce poate fi uh, util în așa fel încât să facem față unui număr mare de date și dosare. Fără actualizare nu se poate. Deci e nevoie și de resurse la nivel bugetar. Așa că toate inițiativele justiție, criminalitate uh, în mediul digital reprezintă uh, progrese tehnice. Și pe viitor, pentru Eurojust, asta va reprezenta o sursă sporită de eficiență. Așa că, având în vedere că sunt de față reprezentanții Eurojust, sper că vom avea un schimb de opinii extrem de deschis și aprofundat cu uh, Eurojust. Gracias. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că și domnul Laurent Vince a fost membru al acestei delegații. Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, aveți acum ocazia. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doar câteva lucruri din misiunea noastră, care într-adevăr a fost un efort de echipă. Eu și colega mea am uh, avut un program foarte încărcat. Vrem să îi mulțumim uh, domnului Hamran pentru că ne-a prezentat atât de complet agențiile, activitățile agenției. Am fost impresionat de numărul de cazuri, uh, de faptul că doar în 2018 au gestionat peste 600 de cazuri, uh, deși uh, agenția nu are decât vreo 300 de oameni până la urmă. Ne-a plăcut foarte mult cum se coordonează structurile interne ale agenției și am văzut că încearcă să creeze o bază comună uh, pentru schimbul cu statele membre. Eurojust cooperează foarte bine cu alte agenții din domeniul justiției și afacerilor interne și bineînțeles că uh, Eurojust este un uh, jucător cheie în lanțul de securitate, deoarece poate să închidă cazuri dintre cele mai dificile prin uh, coordonare judiciară și polițienească. De asemenea, uh, salutăm uh, cooperarea cu Europol în ce privește infracțiunea cu drepturile de proprietate intelectuală, securitatea cibernetică și altele. Ne pare foarte rău că Eurojust nu se află în același oraș cu parchetul european, dar fiind ca un rol similar și pentru că sunt într-o sinergie. Uh, Totuși, uh, cred că uh, deja s-au uh, constituit canale eficiente de schimb de cunoștințe, în ciuda distanței fizice. S-ar putea să existe și câteva suprapuneri între cele două instituții, iar comisia noastră va trebui să vegheze atent la aceste suprapuneri atunci când parchetul european începe să funcționeze și o să avem primele rapoarte. În ce privește cooperarea cu țările terțe, avem Iată și acorduri cu țărtențe care sunt excelente. Știm foarte bine că infractorii nu se opresc la granițe și cu siguranță nu la granițele Uniunii Europene. De aceea, Eurojust încercă să își extindă rețeaua judiciară internațională prin uh, puncte de contact și de colaborare cu țări terțe. Sunt uh, tot mai multe cazuri, 75 uh, în 2018 uh, și de atunci acest număr este în creștere. Încurajăm Eurojust să comunice mai bine pentru că după ce un caz este soluționat cu succes, statele membre tind să își aroge toate meritele. Nicio problemă, în principiu, dar uh, publicul ar trebui totuși să știe care este meritul și rolul hotărător jucat de cooperarea judiciară în aceste succese. Prin urmare, e nevoie de o mai bună comunicare. Eurojust uh, chiar s-a oferit uh, să ne prezinte cazuri anume care ne interesează în ședințe cu ușile închise aici la Libe. În ce privește bugetul, și asta este o chestiune importantă. Eurojust reprezintă o parte mică a arhitecturii de securitate în termen bugetar și se și vede. Bugetul este prea mic. Mă îngrijorează faptul că o creștere cu doar 1% a bugetului Eurojust în următorul cadru uh, financiar multianual este absolut insuficientă, știind bine că trebuie să existe o creștere cu cel puțin două cifre a bugetului. Altfel, munca i-ar fi grav afectată, mai ales că terorismul, traficul cu migranți și infracțiunile cibernetice sunt în creștere. Sunt noi provocări pentru care avem nevoie de buget mai mare. Dar aștept cu nerăbdare să aud de la domnul Hamran în ce fel crede că poate să își îndeplinească misiunea în conformitate cu propunerile Comisiei. Mulțumim și uh, noi uh, vom continua să vă sprijinim în misiunea dumneavoastră, domnule Hamran. Mulțumim, domnule Vințe. Dacă niciun alt uh, membru care a fost la Eurojust, la Haga, nu dorește să ia cuvântul, o să-i dăm cuvântul președintelui Eurojust. Bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor! Sunt aici pentru a vă exprima toată recunoștința noastră pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat cu privire la bugetul pe 2020. Grație sprijinului dumneavoastră avem perspective financiare mai bune pentru anul acesta. De asemenea, mulțumesc uh, lui Maite și lui Laurent pentru uh, Uh, discuția foarte bună pe care am avut-o. Am învățat multe de la voi și sperăm că și voi ați învățat câte ceva de la noi. Pot doar să confirm uh, cele pe care voi le-ați spus. Și, într-adevăr, oferta noastră de a veni în Comisia Libe și de a vă prezenta cazuri reale, adică probleme reale cu care se confruntă practicienii noștri, rămâne valabilă, dacă sigur doriți. Acum, întâi de toate, în ce privește acest raport de misiune, au fost menționate principalele probleme, provocări și dificultăți, însă eu aș vrea să aduc o perspectivă cumva diferită. Consider că cooperarea dintre statele membre n-a fost niciodată atât de bună ca astăzi și atât de intensă. Cifrele pe care o să le vedeți sau pe care le știți deja, confirmă acest lucru. Statele membre cooperează tot mai mult între ele și dacă ne uităm la situația de acum 20 de ani, când nu exista mandat european de arestare, nu exista ordine european de anchetă, nu exista Eurojust, nu exista o echipe comune de anchetă, progresul este incredibil. De la izolare am trecut la cooperare. Bineînțeles, rămân provocări, dar avem foarte multe reușite și succese. Asta și grație sprijinului dumneavoastră. În ce privește numărul de cazuri, Eurojust a deschis uh, anul trecut aproape 4.000 de dosare noi. Uh, pe lângă cele deja existente, avem în total vreo 8.000 de cazuri Acestea sunt uh, din uh, țările Uniunii Europene în special, dar mai avem și uh, cauze ce implică țări terțe. Ne-am coordonat cu statele membre în aproape 1400 de operațiuni la scară mare pe care le-am organizat în 430 de întâlniri de coordonare în care procurori și anchetatori au făcut uh, schimb de informații, de dosare în legătură cu suspecții și au trebuit să vorbească unii cu ceilalți ca să evităm investigațiile paralele și ca să evităm orice conflicte de competență sau de jurisdicție, ca să știm exact cine se ocupă de ce rețea criminală. Bineînțeles că sunt și diferențe între sistemele juridice, dar am reușit să-l depășim discutând despre strategia pe care să o abordăm, când să lovim un anume grup de crimă organizată și când să facem uh, arestul la domiciliu. În ce privește rezultatele, putem să ne lăudăm cu rezultate operative impresionante sunt de fapt rezultatele statelor membre a colegilor dumneavoastră pe care noi i-am ajutat să uh, obțină aceste rezultate. În 800 de spețe am reușit să uh, găsim de comun acord uh, locul potrivit pentru inculparea suspectului. Am uh, facilitat peste 1000 de mandate europene de arestare, ordine de anchetă și cereri pentru asistență reciprocă. Vreau să subliniez rolul echipelor comune de anchetă. Acestea au un rol crucial în combaterea criminalității transfrontaliere. Am avut 272 de echipe comune de anchetă pe care noi le-am sprijinit nu doar financiar, ci și din punct de vedere tehnic, uh, prin expertiza pe care am uh, oferit-o. Iată, cred eu, o bună mărturie a modului în care funcționează cooperarea judiciară și a ce pot face statele membre cu ajutorul unei agenții precum Eurojust. Privind înainte, eu cred că este important să recunoaștem că avem trei provocări cu care ne confruntăm. Eurojust trebuie să facă față globalizării, în primul rând, pentru că granițele dispar. în ce privește obținerea dovezilor, a probelor, nu mai putem să ne oprim la granițe. Digitalizarea este o altă provocare pentru noi, deoarece atunci când trebuie să facem schimb de probe digitale, trebuie să trimitem uh, mai mulți uh, gigabytes sau terabytes și nu avem canale de comunicații sau tehnologii securizate prin care să putem face schimb de dosare la o asemenea scară. Tocmai de aceasta am uh, lansat uh, proiectul pentru justiția penală digitală și uh, cea de-a treia provocare mare, nu cea din urmă, care cred că este valabilă pentru orice instituție a Uniunii Europene, banii, resursele. Noi vrem să fim o instituție credibilă în fața dumneavoastră, vrem să fim responsabili, ne-am făcut temele și am reformat instituția noastră pentru a fi și mai eficientă, pentru a putea să alocăm tot mai multe resurse nu, la numărul de cazuri care crește amețitor. Vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumim, domnule Hamran, vă mulțumim pentru această prezentare a Eurojust. Sper ca membrii Parlamentului European să facă o treabă mai bună atunci când comunică cu cetățenii europeni, cu publicul larg. Pentru că oamenii ar trebui să știe care este magnitudinea provocărilor și a instrumentelor de care dispunem pentru cooperarea judiciară în materie penală. Un lucru care este important nu doar atunci când confiscăm active, bunurile infracțiunii, ci și când facem arestări. Un mandat european de arestare este un instrument extrem de eficient. Noi am tot discutat despre aceste instrumente și iată că ele funcționează și uh, își îndeplinesc obiectivul, ajutându-vă să faceți, face, faceți față provocărilor pe care le-ați menționat. Acum dau cuvântul membrilor. Insist însă, ar trebui să spuneți aceste lucruri cetățenilor europeni, să le uh, transmitem pe cât ne stăm în puteri că aceste instituții, iată, luptă pentru ei. Cine vrea să ia cuvântul, să ridice mâna. Și o să primească cuvântul pentru a face comentarii cu privire la proiectul de raport al misiunii comisiei noastre la Eurojust, la Haga și iată, începem cu domnul Peters. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să-l felicit pe președintele Eurojust Așa cum ați spus, Eurojust are o misiune extrem de importantă și face o muncă extraordinară de ani de zile deja. Am două întrebări. Ați uh, menționat faptul că datele pot fi folosite ca probe. Înțeleg că sunt două posibilități. Uneori uh, nu puteți folosi datele pentru că este interzis, nu este voie sau uh, a doua problemă, puteți folosi datele, dar uh, uneori nu puteți să le obțineți. Deci cum rezolvați această problemă? Și în al doilea rând, uh, înțeleg că dacă Eurojust este să-și facă treaba așa cum a făcut-o până acum, are nevoie de un buget mai mare. Și atunci, noi ce facem? Trebuie să găsim un echilibru între Frontex, care are un buget uriaș, și uh, între instituții precum ale dumneavoastră, care are poate nevoi mai mici. Ce părere aveți? Mulțumesc, doamna Zipel. Thank you very much and thank Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mă bucur să aud că Eurojust și cooperarea dintre diversele autorități uh, merg tot mai bine. E un mesaj îmbucurător. Pe de altă parte, văd aici că uneori nu se face uz de cooperare pentru că cei din diverse agenții uh, Um, de la nivel național nu cunosc toate aceste instrumente europene. Oare asta nu înseamnă că în statele membre și în autoritățile respective nu e nevoie de formări suplimentare, de instruire, astfel încât toată lumea să fie la curent cu mijloacele pe care le avem și cum să facă uz de ele pentru a promova și mai bine cooperarea. Revin la unul dintre ultimele aspecte pe care le-ați menționat în prezentare. Ați vorbit despre probe, despre multitudinea de date. Ați spus că uneori nu aveți canale sigure de transmitere a probelor. Puteți să ne explicați unde anume vă lipsesc aceste canale? Nu sunt la statele membre, nu sunt la Eurojust sau unde? Cum putem să depășim această dificultate? Mulțumesc, domnul Tudorache. Thank you, good morning and, and uh, also my congratulations to you, President, for the... Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru munca pe care o depuneți. Și întrebarea mea merge cam în aceeași direcție ca și colegii dinainte. Uh, cu siguranță vom avea dezbaterea referitor la dovezi și con... tocmai am avut o dezbatere referitor la conținutul terorist uh, online. Am avut și o prezentare pe scurt Uh, în ceea ce privește diferitele instrumente. Cu toți avem experiență practică. Ați putea să prezentați mai în detaliu care ar fi, după părerea dumneavoastră, instrumentele transfrontaliere care, după părerea dumneavoastră, vă lipsesc. Lipsesc procurorilor, anchetatorilor în momentul de față, în așa fel încât să aibă acces la datele de care au nevoie în scopurile acelor anchete și, de asemenea, cum întrevedeți dumneavoastră evoluția negocierilor pe aceste dosare. Dar asta așa dintr-o perspectivă extrem de operațională. Oare, într-adevăr, servim uh, cauza acelor anchete în curs în momentul de față? Mulțumesc! Onorevole Chinici. Doamna Chinici. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Hamran pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o și pentru contribuția esențială pe care Eurojust o aduce la coordonarea între autoritățile judiciare dintre statele membre și mă bucur să aflu că această uh, cooperare se îmbunătățește permanent. De asemenea, îi mulțumesc uh, colegei Maite și uh, celorlalți care au participat la misiunea de la Haga. Am câteva întrebări pentru domnul Hamran. Știm că cooperarea între statele membre poate întotdeauna să se îmbunătățească. În schimb, crima organizată, care este la o scară atât de mare, așa cum bine ați spus, se complică tot mai mult și deci poate ar trebui să avem la nivel european astăzi o legislație armonizată, o strategie reală de combatere a crimei organizate la nivel european, și apoi mai am uh, o întrebare mai concretă care se leagă de misiunea Comisiei Libe. Dumneavoastră ați uh, subliniat uh, dificultățile cu care veți confrunta în ce privește relația cu parchetul european și relația cu țările terțe. Lucru care mi se pare extrem de important nu doar pentru criminalitatea financiară, ci uh, mă gândesc și la terorism, la actele grave care sunt de natură transfrontalieră. Acum, având experiența dumneavoastră la Eurojust, având puncte de contact cu peste 50 de țări, cum credeți că o să faceți fața acestei probleme? Uh, de pildă, Procurorul uh, Național Antimafia, um, acum câteva zile, la Comisia Libe, când a fost audiat, a spus că în Italia se folosește această instituție a magistratului de coordonare. Coordonează activitățile de combatere a mafiei și terorismului cu autoritățile um, obișnuite și um, asigură legătura între autoritățile din Italia și cele din Nigeria, în speța pe care o discutam atunci. Credeți că puteți face asta cu țările terțe în combaterea crimei organizate? Și, în fine, un ultim lucru, legat de ce a spus uh, colega Pagaza Urtundua și dumneavoastră, cum facem astfel încât să vă dotăm cu resursele necesare de care aveți nevoie? Pentru că sprijinul Parlamentului nostru vă este deja asigurat. Mulțumesc. Domnul Salehos. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte încântător să ascult atât raportul prezentat de colega noastră, cât și să ascult prezentarea președintelui Eurojust, care se ocupă de cooperarea judiciară în Uniunea Europeană. Pare evident și destul de clar faptul că lupta împotriva crimei organizate nu poate avea decât un singur răspuns și anume să ușurăm, să consolidăm și să încurajăm procedurile de cooperare transfrontalieră. Iar în acest sens, eu cred că Eurojust este un instrument deosebit de valoros pentru Uniunea Europeană și cu siguranță este subutilizat. Având în vedere eficiența așa cum de altfel reiese din aceste cifre, eficiența Eurojust, poate că ar trebui să ne gândim la întregul potențial pe care îl reprezintă Eurojust, în așa fel încât să ușurăm, să înlesnim cooperarea, care până la urmă va duce la construirea încrederii reciproce. Eu sunt pe deplin de acord cu toate aceste provocări prezentate de președintele Eurojust sunt provocări care ne afectează pe noi, având în vedere agenda de lucru uh, legislativă pe care va trebui să o punem la punct. Și aceste provocări nu pot fi uh, văzute separat de un nou fenomen și anume digitalizarea. Plecând de la aceste provocări, aș vrea să știu care este părerea președintelui Eurojust în ceea ce privește dificultățile pe care le presupune lipsa de armonizare, atât în domeniul penal cât și în domeniul de procedură între diferitele uh, um, autorități în Europa. Deci felul în care ar trebui să avansăm, să putem încuraja acest proces de armonizare. yours. Thank you, uh, Mr. President. Uh, yeah, I visited uh, uh, Domnul Azmani, mulțumesc, domnule președinte. Ne-am văzut acum câteva săptămâni și să știți că am fost foarte impresionat de prezentare și sunt pe deplin de acord că, așa cum spunea președintele nostru, că trebuie să comunicăm mesajul, ce face Eurojust, să-l comunicăm către cetățeni. Dumneavoastră ați menționat trei provocări și întotdeauna e destul de greu ca și agenție să discuți despre bani și resurse și provocări. Dar uh, e clar că trebuie să ne dați mai multe informații despre cazurile concrete. Așteptăm cu nerăbdare acea prezentare, cum luptați împotriva criminalității transfrontaliere, pentru că Înțeleg că situația dumneavoastră poate nu va fi neapărat foarte roză pe viitor. E nevoie de resurse suplimentare. Observăm că au fost resurse suplimentare sporite pentru Europol, vom avea resurse suplimentare și pentru Biroul Procurorului European, deci profit de ocazie pentru a indica și acest lucru pentru Eurojust. Mulțumesc, doamna Intevelt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc domnului Hamran pentru această prezentare. Aș avea o observație și o întrebare de formulat, care de fapt seamănă cu ce au spus colegii, și anume mijloacele de care aveți nevoie dumneavoastră pentru a vă face munca. Evident, vă puteți bizui pe sprijinul Parlamentului nostru, dar poate ne puteți spune mai multe despre mecanismul bugetar. Dacă am înțeles eu bine, Eurojust se află pe o linie bugetară separată, lucru care nu e foarte util. Și a doua întrebare, ne puteți spune câte ceva despre evoluțiile recente în anumite state membre în care guvernele preiau progresiv controlul asupra uh, branșei judiciare și a uh, anchetelor. E un fenomen care ne îngrijorează. Vă mulțumesc tuturor, văd că nu mai sunt alți colegi care să dorească să intervină. Sau mai doriți dumneavoastră? Da, vă rog, foarte pe scurt, în așa fel încât să putem da din nou cuvântul domnului Hamran. Da, mulțumesc că mi-am ridicat cartonașul, dar probabil că nu s-a notat. Foarte pe scurt, felicitări, felicitări pentru prezentare, munca dumneavoastră e deosebit de importantă. Uh, vom comunica veștile bune și faptul că dacă ne dorim justiție în Europa, e clar că e nevoie de mai multă cooperare și uh, e nevoie și de instituția dumneavoastră. E misiunea noastră a Parlamentului European, dar nu numai, ci și pentru autoritățile pertinente, competente în statele membre Trebuie să transmitem acest mesaj acolo. Câteva aspecte pe care vreau să le evoc. Mai întâi, luna trecută, în decembrie, evident, Eurojust a început o perioadă de tranziție. Sunteți pe cale de a deveni o instituție stabilă la Haga Așa că aș dori să ne spuneți pe scurt cum anume uh, se organizează această tranziție, cum s-a derulat, cât de lin a fost, ce schimbări au intervenit. Și în al doilea rând, în ceea ce privește cooperarea cu celelalte agenții europene, mai ales Europol, cum se desfășoară? Și apoi, evident, aspectul bugetar. Care este viziunea dumneavoastră de viitor uh, și colaborarea viitoare cu procurorul uh, european? Mulțumesc foarte mult. După cum vedeți, domnule președinte al Eurojust, de câte ori uh, veniți în comisia noastră, de atâta ori vi se exprimă sprijin din partea comisiei LIBE. Următorul punct de pe ordinea de zi este prevăzut la 10 și un sfert. Văd că domnul Reinders a sosit deja, bun venit, așa că vă rămâne dumneavoastră, domnule președinte Eurojust, 10 minute, vă rămân 10 minute la dispoziție pentru a aborda acele chestiuni specifice ce v-au fost aduse atenției din partea uh, colegilor. Deci competențele Eurojust și rezultatele. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Să știți că încep să mă enervez, să, să fiu timid în momentul în care trebuie să iau cuvântul în fața unui reprezentant al Comisiei. E o provocare. Prima întrebare referitoare din partea domnului Peters, referitoare la acest concept al admisibilității dovezilor. Cei care nu cunosc aceste două idei, Într-adevăr, în Uniunea Europeană avem două abordări foarte diferite legate de admisibilitatea dovezilor. Există un grup de țări în care doar ceea ce este specificat prin lege poate fi perceput drept uh, o dovadă admisibilă. Ceea ce nu e specificat în textul legii nu poate fi utilizat ca și dovadă admisibilă. Apoi mai avem un alt grup de țări Acestea, spre exemplu, ar fi țările scandinave, în care totul este admisibil cu excepția cazului în care ar fi interzis prin lege. Deci, în acest sens, trebuie să spun că există pe aici pe acolo probleme cu aceste două abordări. Ceea ce e important însă rămâne în continuare dialogul între autoritățile judiciare, între anchetatori, pentru că toate aceste diferențe, discrepanțe pot fi rezolvate prin înțelegere reciprocă, prin dialog și de altfel acesta este și rolul uh, Eurojust al uh, reuniunilor de coordonare. Așa că eu nu cred că e ceva care ar trebui să ne îngrijoreze prea mult. Știu că și Comisia Europeană plănuiește să examineze acest aspect și, evident, noi suntem gata să colaborăm pe subiect. Apoi, referitor la buget și următorul cadru financiar multianual, care, mă rog, până acum alocarea e destul de redusă pentru noi, pe noi ne îngrijorează. Ne îngrijorează pentru că observăm că volumul de muncă nu face decât să sporească în fiecare an. Uh, și sporește așa cu uh, cifre cu zecimi. Uh, am avut, spre exemplu, da, anul trecut o, o sporire de 17% uh, deci în 2018. Și, bun, acum autoritățile nu sunt neapărat doritoare să ne dea tot atât de multe resurse, dar eu cred că sprijinul și dialogul cu statele membre, cu Parlamentul European, cu Comisia este ceva crucial ca să explicăm ce anume facem, de ce e important, felul în care trebuie să fie reechilibrat CFM-ul, în așa fel încât să punem accentul pe cooperare judiciară și nu doar pe cooperare între autoritățile de punere în aplicare a legii. Doamna Zipel mă întreba despre instruire și formare. De obicei spun că cea mai bună promovare... Doamna Zipel, vă răspunde, să știți că domnul Hamran vă răspunde dumneavoastră la întrebarea pe care ați pus-o. Da, mulțumesc. N-am, văzut că erați uh, pe cale de a discuta. Am încercat să răspund uh, intervențiilor pe rând. Uh, deci, e nevoie de mai multă instruire și cred că cea mai bună promovare a plus valorii noastre este atunci când un anchetator vede că îl ajutăm, că îl sprijinim. Ei trebuie să știe exact care sunt competențele, care sunt diferențele între Europol, Eurojust. Și cred că întotdeauna eu am pledat pentru fonduri sporite și nu numai pentru noi, ci și pentru alte instituții care au un rol important în acest context. Apoi, comunicarea. Bun, avem un, uh, o rețea pentru autoritățile de punere în aplicare a legii, dar din păcate nimic asemănător nu s-a făcut până în prezent pentru Eurojust sau pentru autoritățile judiciare. Așa că noi ne-am dorit să avem un, o rețea echivalentă sau să utilizăm toate tehnologiile existente și soluțiile IT să le punem în slujba autorităților judiciare. Rețeaua existentă nu e în măsură să facă față dosarelor sau formatelor ce trebuie transferate cu volum foarte mare. Și de aceea ne dorim o actualizare a acestei rețele. Dar, din nou, e vorba de fonduri, e vorba de priorități. Apoi, următoarea întrebare. Ce anume mai lipsește? Ce instrument încă mai lipsește? Eu cred că în ultimii 10 ani am fost în măsură să punem la punct un pachet foarte frumos de instrumente legale. Pachetul acum e destul de complet. N-aș putea să vă spun despre niciun fel de alt instrument de care am avea arzătoare nevoie, nu, în materie de cooperare judiciară. În schimb, sunt de părere că avem prea multe instrumente și am ajuns la o etapă în care ar trebui mai degrabă să consolidăm ce avem și să simplificăm și eventual să vedem latura de implementare acestor instrumente în statele membre, pentru că practica, mă rog, demonstrează că în funcție de statele membre, implementarea instrumentelor europene se face așa, mai diferit. De aceea, acest lucru ar trebui să devină o prioritate. Apoi, în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe și cu biroul procurorului european, o întrebare bună. Să știți că eu, acum câțiva ani, când eram la universitate, Universitatea de Drept, s-a spus că sunt două subiecte în drept, adică statele și organizațiile internaționale și că Bun, astăzi biroul procurorului european nu face parte de nicio convenție de cooperare judiciară. Știu că se face o muncă în momentul de față și că există anumite propuneri pentru a rezolva problema. Una din pro- propuneri fiind ca statele membre să notifice uh, biroul procurorului european drept autoritate competentă pentru investigarea uh, fraudei care depășește 10 milioane de euro. Acum, cum anume vor reacționa țările terțe la asta? Noi putem declara tot ce vrem noi, dar oare va fi uh, acceptat de țările terțe ca atare? În timp vom vedea. După părerea mea, aici avem o sursă de îngrijorare și în momentul de față, deocamdată nimeni nu știe cam cum statele terțe vor reacționa la asta. Pentru că e un concept destul de neobișnuit. Pentru că, într-adevăr, EPO e o primă etapă, dar uh, totuși e o primă etapă așa, într-un fel de stat federal, ori Uniunea Europeană nu e un stat federal. Deci ar putea apărea dificultăți pe viitor. Apoi, cooperarea cu țările terțe, dintre țările terțe și uh, statele membre. Pentru noi acest lucru este o prioritate, pentru că observăm că există o nevoie sporită de a obține dovezi sau de a executa un mandat internațional de arestare în aceste țări terțe. De aceea e o prioritate să îmbunătățim cooperarea cu ele și să avem nu doar puncte de contact în, știu eu, 50 de țări, ci să avem mai multă cooperare cu aceste țări și să nu avem o cooperare așa de tip ad hoc, ci una robustă, una solidă, sistematică. Apoi, lipsa de armonizare a dreptului procedural. Trebuie să vă spun că, după părerea mea, datorită unor instituții, cum ar fi Eurojust, dialogul între practicienii din domeniu ne permite să acceptăm aceste diferențe legislative. De multe ori uh, spuneam prea multă armonizare stric armonizării. Așa că noi, ca și state membre, ar trebui să menținem identitatea culturală la nivel juridic, să o menținem, dar să avem totuși niște principii cheie care să ne permită cooperarea. Și cred că acum ne aflăm pe calea cea bună. Așa că, datorită Eurojust, aceste diferențe pot fi acceptate, dar prin dialog ele pot fi rezolvate. Iar în ceea ce privește întrebarea pusă de domnului Bincec referitor la prezență, aș spune că tranziția spre nou regulament uh, e ceva ce a fost sărbătorit la începutul lui decembrie. Deci e cam de vreme acum să vă spun felul în care vom uh, fi uh, eventual uh, afectați. Dar e destul de pozitiv faptul că statele membre care au diferite priorități sunt acum cooptați la Eurojust. Avem un Consiliu de Administrație care își continuă munca în mod foarte promițător și sper că așa va fi și pe viitor. Ce altceva? Să încercați să trageți concluzii, vă rog, spune președintele. Da. S-au mai pus încă două sau trei întrebări referitor la CFM. De ce nu suntem fericiți cu CFM-ul și de ce suntem noi de părere că ar trebui ca bugetul să fie consolidat? Mai întâi, observăm că sunt din ce în ce mai multe spețe care sunt trimise la Eurojust, din ce în ce mai multe solicitări pentru sprijin financiar din partea statelor membre, pentru că trebuie să ne dăm seama că acele dosare transfrontaliere sunt pur și simplu scumpe și deci e nevoie de traduceri, e nevoie de interpretare, e nevoie de călătorii și din păcate bugetele naționale nu sunt prevăzute cu Uh, sume pentru aceste dosare mari. Apoi, complexitatea sporită. Sunt uh, din ce în ce mai multe spețe multilaterale în cadrul Eurojust și observăm că și cadrul juridic e din ce în ce mai complex și necesită un dialog. De aceea noi credem că prin echipele comune de, co- de anchetă, de coordonare, prin cooperare intensă, ar trebui să fim în măsură uh, să continuăm sprijinul pe care suntem în măsură să-l oferim. Vestea bună este că și Comisia ne susține și suntem de părere că împreună vom fi în măsură să facem și mai multe. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și pentru întrebări. Vă mulțumim, domnule Hamran, mulțumim tuturor membrilor care au intervenit. Cu siguranță apreciem această șansă de a ne prezenta actualizat informații despre Eurojust și despre calea de urmat pe viitor, în așa fel încât Eurojust să-și îndeplinească deplinul potențial, având în vedere articolul 86 din Tratatul de Funcționare al UE, care spune că biroul procurorului european trebuie să se bizuie pe experiența și expertiza Eurojust. Nu putem decât să sperăm că ne vom revedea cât de curând. Thank you, Thank you so much. Thank Bye. you. Ne luăm la revedere de la domnul Hamran și urăm bun venit comisarului Reinders. Bun venit! Yes, this is the Ajungem la punctul 10 de pe ordinea noastră de zi și anume dialogul structurat cu Comisia, astăzi cu Comisarul pentru Justiție Didier Reinders. E o ocazie în care să primim informații cu privire la activitățile din portofoliul său și anume tot ceea ce ține de statul de drept, protecția datelor, cooperare judiciară, mai ales în aspecte penale, și tot ceea ce mai ține de portofoliul dumnealui. Vom avea apoi o discuție, vor interveni coordonatorii, după care și ceilalți membri vor putea să intervină. Vă rog să ridicați mâna dacă doriți să interveniți, vă vom trece pe listă. Timpul pe care îl avem la dispoziție pentru acest punct e de acum până la 11.45, atunci când vom primi reprezentanții președinției croațe, care ne vor prezenta programul lor pentru acest semestru la președinția Uniunii Europene. Domnule Reinders, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere să mă aflu din nou în Comisia Libe și să discut despre situații... Spe- Am tot discutat despre situații specifice cu statul de drept în statele membre. Acum voi discuta mai pe larg despre portofoliul meu și ceea ce ține de comisie dumneavoastră. Mă bucur că putem să discutăm despre asemenea subiecte. Aș dori să colaborez îndeaproape cu Parlamentul și Comisia Libe. E un lucru pe care l-am menționat și la audierea din luna octombrie. Asemenea, schimburi de opinii sunt o oportunitate importantă. Am discutat despre statul de drept cu mai multe ocazii. E un lucru important pentru democrație și pentru drepturile fundamentale. Însă, până acum, punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene e importantă pentru încrederea reciprocă, pentru piața unică și pentru un mediu favorabil investițiilor. E timpul acum să avansăm cu un mecanism pentru statul de drept. Președinta von der Leyen mi-a spus că eu voi conduce munca Comisiei în întregul proces și voi coordona raportul anual. Raportul anual al Comisiei cu privire la statul de drept va acoperi toate componentele diferite legate de statul de drept. În primul rând, probleme sistemice în ceea ce privește legislația electorală, faptul că nu există o protecție pentru curțile independente, nu există respect pentru separarea puterilor, capacitatea statelor membre să lupte împotriva corupției și atunci când există o legătură cu punerea în aplicare a legislației europene, chestiunile legate de pluralismul media. Știu că Parlamentul în raportul din 2016 avea mai multe subiecte pe care le aborda. Știu că există acum și un, o actualizare a acestui raport, un raport din propria inițiativă în acest an. Vom începe procesul cu un raport anual în acest an. Sper că Parlamentul și Consiliul vor da curs acestei inițiative ale noastre. Ne dorim să începem un dialog neoficial astfel încât să construim procesul împreună, într-o manieră constructivă. Eu voi iniția acest proces și contez pe sprijinul dumneavoastră. E de asemenea deosebit de important să ne extindem dialogul, să trecem de Bruxelles și să discutăm cu parlamentele naționale. Sper că împreună cu dumneavoastră putem să consolidăm cooperarea interparlamentară pe chestiuni care țin de statul de drept. Stimați membrii, trebuie să subliniez faptul că discuțiile legate de noul mecanism nu ar trebui să ne distragă de la provocările care există cu statul de drept în anumite state membre. Recent am discutat atât în această comisie cât și în sesiunea plenară despre situația din Polonia, Ungaria, Malta, de aceea astăzi eu nu voi mai repeta ceea ce vă spuneam atunci. Permiteți-mi acum să trec la un dosar cheie care ar permite sistemelor noastre juridice să facă investigații la timp și să îi uh, condamne pe infractori. Mă gândesc la directiva uh, probelor electronice și regulamentul. Parlamentul și-a definit poziția în ceea ce privește propunerea legată de probele electronice. Comisia nu știe care vor fi următorii pași și care e calendarul Parlamentului pe acest dosar. Înțeleg pozițiile pe care le au diferitele grupuri politice, amendamentele sunt diferite. Serviciile mele vă stau la dispoziție astfel încât să analizăm împreună diferitele opțiuni pe care le avem în discuție cei din domeniu sunt cei care au nevoie de acest instrument foarte repede. Sunt convins că mulți s-ar implica în dezbaterea dumneavoastră. Încă au de-a face cu multe dificultăți în obținerea probelor electronice. aceste dificultăți nu pot fi rezolvate într-o manieră mulțumitoare prin intermediul instrumentelor existente și procedurilor existente. Acestea nu sunt adaptate la lumea digitală. Probele electronice au caracteristici specifice de care trebuie să se țină cont într-o manieră specifică. Așa cum știți deja, 27 de procurori la nivel înalt din statele membre au publicat o scrisoare deschisă în care exprimă, își exprimă pozițiile pentru această legislație pentru probe electronice. Cu toții avem același obiectiv, așa că haideți să colaborăm pentru a găsi o soluție bună și echilibrată. Victimele infracționalității trebuie să știe că internetul nu e o zonă în care toată lumea scapă nepedepsită. Importante sunt și drepturile victimelor. Avem legislație existentă, însă nu toate victimele pot să se bucure de drepturile lor. De aceea eu sunt pentru o strategie europeană pentru 2024 cu privire la drepturile victimelor ar trebui să ne furnizeze acțiuni pe termen lung, orizontale, care să consolideze situația în care se află acum victimele în Uniunea Europeană. Strategia ar trebui să includă acțiuni concrete pentru consolidarea coordonării și cooperării, să fie asigurată o protecție mai bună pentru victimele cele mai vulnerabile și să fie facilitat accesul victimelor la compensare. Strategia trebuie să aibă și o dimensiune externă și trebuie să ne asigurăm că există drepturi mai bune pentru cetățenii noștri care ajung să fie victime în state terțe și trebuie să fie promovate valorile noastre în lume. Prioritatea cheie pentru mine e cea legată de biroul procurorului european. Îmi am exprimat sprijinul de plin pentru doamna Cueve și astfel încât EPO să devină operațional până la sfârșitul anului. Ca următor pas, sper că în curând Consiliul va numi colegiul care joacă un rol foarte important în formarea EPO. EPO va trebui să lucreze cu diferite legislații naționale, de aceea e foarte important să existe o apropiere a dreptului penal, mai ales în ceea ce privește drepturile procedurale. Prioritatea mea va fi să mă asigur că există o punere în aplicare bună a legislației europene. Comisia a făcut și un raport de implementare cu privire la drepturile procedurale, această directivă. Concluziile ne-au arătat că mai există încă dificultăți pe dispoziții cheie din directivă. Vom continua cu eforturile noastre împreună cu statele membre, cu părțile implicate și instituțiile și societatea civilă. Vom continua toate aceste eforturi să ne asigurăm că drepturile care sunt prevăzute în directivă sunt drepturi care se regăsesc în viața de zi cu zi. Fie că discutăm despre secția de poliție sau tribunal. Vom avea un raport de implementare extins cu privire la mandatul de arestare european. Urmează ca documentul să fie publicat la jumătatea anului și aștept cu nerăbdare și raportul Parlamentului pe subiect. Va fi unul care va completa documentul Comisiei și se va axa pe lacunele existente în practică cu privire la mandatul european de arestare. Eu voi analiza propunerea Parlamentului și procesul va fi continuat. Permiteți-mi să vă asigur ca gardian al tratatelor, Comisia nu va ezita să pună în aplicare legislația europeană, chiar și prin procedurile de încălcare atunci când e necesar. E adevărat și pentru, prote- pentru legislație de protecție a datelor. Comisia a adus în fața tribunalului două state membre și a cerut sancțiuni financiare pentru netranspunerea um, directiv um, măsurilor din directivă. Există astfel de proceduri în desfășurare cu două state membre. Pe GDPR, aici trebuie să lucrăm îndeaproape cu autoritățile naționale și cu Autoritatea de Protecție a Datelor să ne asigurăm că există o punere în aplicare uniformă. În mai va exista un raport cu evaluarea GDPR-ului, mai ales pe transferurile internaționale și consecvența cu meca- și cu, cu cooperarea între autoritățile de protecție a datelor. Vom utiliza contribuțiile tuturor grupurilor importante pentru GDPR. Așteptăm cu nerăbdare să vedem care va fi contribuția Parlamentului European. Comisia, pe moment, completează un exercițiu de revizuire lansat în mandatul precedent pentru a vedea ce trebuie să aliniem cu directiva privind protecția datelor. Legislația de protecție a datelor din Uniunea Europeană există mulțumită multora dintre dumneavoastră care sunteți prezenți astăzi aici. Îmi face plăcere să vă spun că Parlamentul Coreei de Sud în această lună a adoptat o legislație care va consolida puterile de pune în aplicare a autorităților independente de protecția datelor. Așa cum știți, o autoritate independentă e o cerință cheie în domeniu. Astfel de modificări legislative sunt esențiale. Noi colaborăm cu omologii noștri în a găsi soluții la ceea ce a mai rămas de rezolvat între sistemele noastre și vom lua o decizie de adecvare în lunile următoare. Înainte de a încheia, domnule președinte, permiteți-mi să vă spun câte ceva despre munca Comisiei pe inteligența artificială, mai ales cum se face legătura între inteligența artificială și drepturile fundamentale, legislația pentru protecția datelor și legislație secundară importantă sunt cele care protejează drepturile noastre fundamentale în legătură cu inteligența artificială. Însă eficiența acestui acquis e pusă e în fața unor provocări legate de anumite aplicații de inteligență artificială, care sunt deja de neînțeles pentru autoritățile naționale și curți. De aceea trebuie să ne asigurăm că autoritățile publice pot să își exercite puterile de supraveghere conform mandatului lor. cu cât există mai puțină supraveghere a unui om asuma, asupra unui sistem de inteligență artificială, cu atât e nevoie de o guvernanță mai strictă. E nevoie de un asemenea audit extern care să fie asigurat mai ales pentru acele aplicații care afectează drepturile fundamentale. Inteligența artificială în Uniunea Europeană pe baza unor valori comune ar duce la un avantaj competitiv în asemenea vremuri în care asemenea subiecte sunt foarte importante în ceea ce privește evoluțiile care au loc și utilizarea noilor tehnologii. Avem nevoie de inovarea potrivită. Comisia, la 19 februarie, va publica o carte albă cu elementele importante pentru viitorul cadru de reglementare pentru inteligența artificială. Ne dorim ca inteligența artificială să evolueze conform valorilor și principiilor europene și legislației existente pentru a putea să uh, ajutăm în dezvoltarea inteligenței artificiale pe piața unică digitală și pentru a avea un cadru bun pentru astfel de operațiuni. Publicarea Cartei Albe va fi urmată de o consultare publică. Sper că această introducere a mea a reușit să vă ofere o imagine de ansamblu asupra priorităților pe care ni le-am stabilit și acum aștept cu nerăbdare comentariile și întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă mulțumim pentru informațiile furnizate subiecte care țin de îngrijorările Comisiei Libe. Acum vor interveni coordonatorii și apoi avem o listă lungă cu membrii care doresc să intervină, așa că vă rog să vă încadrați în timp, pentru că președinția croată ni se va alătura la 11.45 o primă rundă cu coordonatorii, aveți două minute la dispoziție, astfel încât să poată să intervină toată lumea. Avem o listă foarte lungă și începem cu doamna Mețola din partea pp ului Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, mai ales pentru eficiența de care ați dat dovadă în primele câteva săptămâni din uh, mandatul dumneavoastră. Mandatul dumneavoastră de comisar pentru justiție va fi marcat de formarea EPO. Un lucru foarte important în cooperarea uh, juridică în Uniunea noastră europeană. Am văzut estimările cele mai recente făcute în legătură cu procurorul Europe- de procurorul european cu privire la resursele de care are nevoie EPO, astfel încât să funcționeze. Ne puteți da mai multe informații ce poate să facă Comisia astfel încât să se asigure că există un buget adecvat și că resursele necesare vor fi la dispoziția EPO, astfel încât să fie o autoritate într-adevăr independentă. Cum vă veți asigura că acest buget de care are nevoie EPO nu se va găsi nu se va găsi astfel încât să aibă de suferit alte domenii importante pentru justiție și cum vor lucra împreună EPO și Eurojust. Pe timpul audierii Dumneavoastră, în acest Parlament și în comisia noastră, ne-ați, v-ați prezentat ca un candidat pentru acest portofoliu și vă dorați să existe acel mecanism legat de statul de drept care deja să funcționeze în acest an. Ne-ați spus câte ceva în introducerea dumneavoastră, însă ce ne puteți spune despre calendarul pentru mecanism? Și ce credeți? Există bunăvoință sau nu în Consiliu astfel încât să se avanseze pe această inițiativă? Mulțumesc! Doamna Sipăl, două minute. Vă mulțumesc, eu mă întorc la Brexit. Ieri am avut un seminar cu privire la decizia de adecvare. Am fost puțin surprinsă de faptul că e foarte optimistă Comisia cu toate valorile, negocierile, rezultatele. Sunt optimiști că vor termina totul până la sfârșitul anului, adică peste 11 luni. Așa că aș dori doar să le reamintesc tuturor că Regatul Unit e în continuare un stat membru al Uniunii Europene și fac, au avut o campanie eronată în ceea ce privește zona Schengen, au existat uh, informații în sistemul, în, în sistemul SIS, au spus că au copiat asemenea date din SIS, dar și au spus că a fost o greșeală în sistem. Aș dori să știu ce se întâmplă cu stocarea datelor, și până și autoritatea din Regatul Unit este cea care a spus că nu e mulțumită de felul în care GDPR-ul se pune în aplicare în legislație, mai ales în ceea ce privește derogările legate de migrație, care ar putea să ducă la probleme foarte mari pentru cetățenii europeni care rămân în Regatul Unit și cum se vor bucura de drepturile lor. Face parte Regatul Unic și din Five Eyes Spies Network și acest lucru a fost criticat de curțile europene. Cum puteți fi atât de optimiști să terminați totul până la sfârșitul anului? Sunteți conștienți de faptul că trebuie să ne asigurăm că toate negocierile noastre, toate rezultatele în legătură cu Regatul Unit nu ar trebui să ducă la o subminare a standelor noastre sau o subminare a drepturilor fundamentale pe care le apărăm. Mă întorc pe scurt la, e, la probele electronice. Îmi pare rău, e foarte bine că ne spuneți că veți veni, ne veți explica consecințele. Noi dezbatem de mult toate aceste consecințe. Am fi preferat să facă toată această muncă comisia înainte, evident nu a făcut-o, pentru că ne vorbeați despre scrisoarea unor procurori, însă există mulți actori care au o altă poziție și nici procurorii nu sunt 100% mulțumiți de propunerea propunerea dumneavoastră, cel puțin nu toți. Știm foarte bine care e poziția dumneavoastră, știm că veți lupta pentru poziția dumneavoastră, înțeleg că deja luptați cu anumite grupuri politice din această instituție care să vă sprijine întotdeauna poziția, însă îmi pare rău. Nu ne dorim ca să faceți munca noastră, noi ne vom stabili o poziție fără ajutorul dumneavoastră la timp pentru trialoguri. Și dacă vă interesează un calendar, îmi pare rău. Noi avem calendarul nostru și cu siguranță veți urmări tot ceea ce se întâmplă, însă nu dumneavoastră trebuie să ne spuneți cum să facem cu dosarele. Doamna Invelt. Good morning, Chair. Bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața, domnule comisar, mă bucur să vă văd aici în Comisia Libe. Eu am să încerc să nu repet uh, cele spuse de colegele mele, doamna Mețola și doamna Zipel. Vreau să salut cu căldură anunțul dumneavoastră, cum că urmează să emiteți anul acesta primul raport cu privire la starea statului de drept și în caritate de raportor pentru acest pachet democrație stat de drept, mă bucur foarte mult. Însă, încurajez pe această cale Comisia Europeană să alinieze raportul cu propunerea Parlamentului, adică să lărgească um, obiectul acestui raport, să nu se limiteze doar la statul de drept stricto sensu, ci și la democrație, la drepturile fundamentale, tot ce apare la articolul 2, deoarece acestea sunt noțiuni inseparabile. De asemenea, dorim ca în raport să apară recomandări pentru fiecare țară în parte și să nu ne bazăm doar pe informațiile care sunt furnizate de guvernele naționale, din motive bine cunoscute. Și în fine sper că acest raport să conducă la o dezbatere nu doar în acest for, ci și o dezbatere cu Consiliul și Parlamentele Naționale, deoarece, cum a spus Roberta Mețola, e foarte important să implicăm Consiliul. Cred că mai trebuie să-i dăm un imbol sau două. Câteva observații generale acum. Și Comisia Europeană însăși trebuie să respecte statul de drept. Sigur, mă refer la comisia anterioară, nu la cea în funcție. Am observat o tendință la Comisia Europeană de ignorare totală a deciziilor Curții de Justiție, a Curții de la Strasburg. Se așteaptă cu cinism ca oamenii să se îndrepte la CEDO pentru a obține reparații. Mă gândesc la cazul domnului Schrems, atunci când Comisia Europeană ar trebui să-și fi făcut datoria și n-a făcut-o. Deci trebuie să fim vigilenți și avem nevoie de propuneri care să respecte atât litera cât și spiritul deciziilor Curții Europene de Justiție. În ce privește protecția datelor, am înțeles eu bine, urmează să actualizați instrumentele de la pilonul 3 protecția datelor și în ce privește punerea în aplicare a GDPR, rezultatele sunt insuficiente. Este absolut clar. Statele membre nu alocă suficiente resurse pentru autoritățile naționale de protecție, de supraveghere a protecției datelor. Deci, cum comentați și cum comentați uh, aplicarea GDPR-ului în contextul Brexit? Mulțumesc! Încă o dată vă rog să vă încadrați în cele două minute, astfel încât toată lumea să aibă ocazia să ia cuvântul. Avem foarte mulți membri înscriși pe listă și vreau ca toată lumea să poată să-i adreseze comisarului Renders o întrebare și mai ales să îi dăm și timp comisarului să răspundă fiecăruia dintre membri. Mergem mai departe. Doamna Stric, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Reinders, pentru prezentare și pentru prezență. Vreau să vă spun că ne bucură ambiția dumneavoastră de a insista pentru conformarea cu statul de drept, așa cum uh, ați semnalat prin măsurile interimare de săptămâna trecută. Așteptăm cu interes acest prim raport anual și, bineînțeles, sunt foarte curioși să vedem uh, cât de concrete o să fie informațiile din acest raport. Vrem să știm dacă o să țineți seamă de informațiile ce vin din alte surse. Suntem extrem de curioși să vedem cum o să vă asigurați că informațiile pe care vă bazați recomandările din raport sunt de la surse independente și sper să emiteți și recomandări specifice pentru țări anume. Vreau așadar mai multe detalii despre metodologia dumneavoastră de lucru. De asemenea, vrem uh, o atitudine mai ambițioasă din partea Comisiei. Vrem un mecanism mai cuprinzător care să poată fi folosit în diversele etape ale procesului și să avem uh, o componentă preventivă, o componentă de stimulare, articolul 7 fiind ultimul resort. Și deci am dorit să știm dacă Comisia în acest moment are de gând să conceapă un astfel de mecanism? Dacă se gândește la o serie de stimulente și cum o să evaluați rapoartele anuale în sensul în care e nevoie de ceva mai mult decât un raport anual? Credeți că ar fi suficient să ne limităm la un simplu raport și să acceptăm statul membru sau să ducem acest proces mai departe. Apoi, în ce privește articolul 7, există o lipsă de voință politică. De aceea, Consiliul nu poate acționa. Poate Comisia ar uh, fi mai motivată să folosească alte instrumente uh, Uh, precum uh, plângerile uh, diferendele interstatale, poate că ar putea să se alieze cu unele state membre pentru a rezolva problemele ce există în câteva dintre statele membre. Și în ce privește cooperarea judiciară, um, pentru că statul de drept se deteriorează, poate că ar fi nevoie de o armonizare mai mare a garanțiilor procedurale la nivel european, să avem garanții concrete la nivel supranațional. Mulțumesc. Domnul Cardino de la Identitate și Democrație nu este. De la ECR atunci. Domnul Iachi, aveți cuvântul.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 Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați discutat despre dosarul probelor electronice. E unul important în lupta împotriva infracționalității în Uniunea Europeană. Ar trebui să fie continuat documentul. Ne spuneați cât de important e să fie respectate drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Articolul 12 din Carta Drepturilor Fundamentale ne spune că fiecare are dreptul de a se aduna. În Franța avem un exemplu în acest sens. În ultimele săptămâni am putut să vedem că avocații francezi au fost îndepărtați prin forță de pe stradă. Așa că eu v-aș întreba ce veți face cu, asem- cu acest eveniment. Veți analiza ceea ce s-a întâmplat acolo? E Carta Drepturilor Fundamentale pentru toată lumea sau există unii care au mai multe drepturi decât alții? A fost declanșată o procedură conform articolului 7 împotriva Poloniei. Poloniei îi se reproșează faptul că judecătorii din Polonia ar fi prea atașați de politic. Dar există foarte mulți politicieni în Polonia care devin judecători. Uh, Așa că eu v-aș întreba, vă gândiți la o soluție concretă în cazul Poloniei? GUE. Mulțumesc acum în numele GUE. Doamna Ernst. Ehm, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru Vă mulțumesc, domnule comisar, subiecte foarte importante pentru noi. Iată că acest subiect al statului de drept este în continuare un subiect central. Iată unde sunt în sală. Așteptăm cu nerăbdare raportul dumneavoastră anual. Da, avem o problemă foarte mare cu acest fapt. Am tot discutat despre, de mai multe ori despre acest mecanism pentru consolidarea statului de drept. E un mecanism absolut necesar și ne dorim să existe și recomandări specifice pentru state în acest mecanism. Recomandările sunt un lucru, dar apoi importantă e punerea în aplicare și cred că nu vom putea să avansăm dacă nu putem discuta despre acest întreg proces legislativ legislativ. Există foarte multe state care nu pun multe aspecte în aplicare și acest punct e unul important. Apoi, probele electronice. E evidence aici sunt de acord cu poziția raportor, raportorului care a spus lucrurile foarte clar. Și grupul meu politic consideră că ceea ce ne-a prezentat până acum Comisia reprezintă o propunere bună. Aș mai adăuga și faptul că Trebuie să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Un ultim punct are de-a face cu GDPR-ul. Trebuie să discutăm despre punerea în aplicare. Știm că există o serie de probleme în statele membre cu punerea în aplicare. Ne dorim să existe o punere în aplicare aliniată în toate statele membre și ne dorim să fie într-adevăr protejate datele cu caracter personal să fie un standard și ne dorim nu doar un raport, ci să existe și consultările de care e nevoie cu această comisie parlamentară. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar, v-ați notat întrebările, sugerez să continuați să vi le notați, astfel încât să putem încheia cu runda de întrebări, cu membrii care doresc să intervină, după care veți putea să luați cuvântul astfel încât să ne răspundeți la întrebările auzite, astfel încât să economisim timp. Pentru că dacă nu, vom risca să nu poată să participe toți membrii. Vă rog să vă încadrați în timp. Time frame in your minds. So that make it in one minute, one minute half. Un minut, un minut și jumătate maxim, astfel încât și domnul comisar să aibă timp să răspundă, că mai sunt încă 20 de eurodeputați care vor să pună întrebări. Domnul Hidvechi. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru toată munca pe care o faceți. Vă urez mult succes. Mă interesează statul de drept. Este o piatră de temelie pentru orice stat democratic, evident, și pentru întreaga Uniune Europeană, așa cum a fost ea fondată ca proiect. Obiectivitatea însă și lipsa de standarde duble, condiții egale pentru toată lumea, trebuie să fie elemente ale acestei noțiuni ne mai vorbim de legalitate. În ultimii ani, noi tot am criticat lipsa de obiectivitate. Ni s-a părut că din motive politice și ideologice se face abuz de statul de drept, lucru care este contrar noțiunii înseși și stabilității Uniunii Europene, pentru că deteriorează acest concept, îl demonetizează. Eu m-am uitat la ce a făcut domnul comisar Timmermans și mi s-a părut că domnia sa a acționat mai degrabă ca un partizan decât ca un actor obiectiv. Vă întreb, domnule comisar Reinders, cum vă veți asigura că va exista deplină obiectivitate în ce privește statul de drept? Și pe ce informații vă veți baza? Doar ce vine de la statele membre? Cum vă asigurați că acele informații sunt echilibrate și că, într-adevăr, prezintă corect faptele și nu sunt informații politizate? Doamna Barley. Mulțumesc. Și pe mine tot statul de drept mă interesează. Întrebarea mea este concretă. Se referă la un stat membru, anume Polonia. Am văzut vreo 30 de așa numite reforme ale justiției în ultimii ani, lucru fără precedent și vă mulțumesc că ați sesizat Curtea Europeană de Justiție în ce privește cele complete de disciplină. Întrebarea mea însă persistă deoarece vedem și alte probleme la orizont. Ce fel de cerințe vor trebui respectate până la pronunțarea Curții Europene de Justiție? Mă interesează calendarul. Cât timp poate să mai aștepte Comisia într-o situație dată? Se poate interveni devreme sau cum? Puteți să-mi dați mai multe detalii. Mulțumesc, doamna Becker. Thank you very much, Chair, and thank you, Commissioner, uh, for being here with us and answering our question. I would also... Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru că ne răspundeți la întrebări. Vă felicit pentru munca dumneavoastră legată de statul de drept. Mă bucur că primul raport va veni anul acesta, lucru foarte util. Uh, după cum știți, uh, Comisia aceasta și Parlamentul vă sprijină uh, pentru că avem uh, absolut nevoie de un mecanism pentru statul de drept, nu doar pentru Polonia, ci pentru a demonstra tuturor cetățenilor europeni că le protejăm drepturile, iar democrația reprezintă esența Uniunii Europene. De aceea, noi în acest Parlament vom cere ca mecanismul să facă parte dintr-un acord interinstituțional între cei trei. Salutăm, bineînțeles, uh, anunțul dumneavoastră cu privire la un dialog informal între cele trei instituții, însă considerăm că ar trebui să existe un acord clar, formal și obligatoriu. Ați uh, spus clar că acest mecanism nu trebuie văzut ca un substitut sau uh, un înlocuitor al articolului 7, ci mai degrabă ca ceva care îl completează. Sunt de acord. În fine, în ce privește bugetul, pentru că se discută acum despre condiționalități, ce legătură vedeți între acest uh, mecanism la care dumneavoastră lucrați și condiționalitatea respectării statului de drept pentru acordarea bugetului? Domnul Rangel. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt și îmi cer scuze de pe acum pentru că trebuie să plec imediat. Mai avem și o altă uh, conferință la care să particip. Vă întreb, domnule comisar, în ce fel veți concepe acest mecanism permanent de evaluare a statului de drept? Un lucru care mie mi se pare că nu funcționează este ce prevede articolul 7, adică ne putem uh, îndrepta împotriva unei singure țări, dar modalitatea respectivă afectează demnitatea acelei țări și a poporului respectiv. În schimb, dacă impunem un mecanism permanent unic pentru toate cele 27 de state membre, cred că putem uh, evita această evaluare care poate să fie parțială, neobiectivă. Deci, ce pași va adopta Comisia Europeană pentru a înființa un astfel de mecanism permanent? Mulțumesc, doamna Chinici. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar Reinders, pentru prezență. Întrebarea mea se referă din nou la statul de drept, dar dintr-un alt punct de vedere. Eu cred că statul de drept este amenințat astăzi de anumite forme de criminalitate. Mă gândesc nu doar la terorism, ci și la crimă organizată crimă organizată care are rădăcini uh, tot mai adânci uh, pe teritoriul european și legături transnaționale. Deci vă întreb, așa cum s-a întâmplat în uh, mandatul anterior când am vorbit despre terorism, credeți că ar fi bine să abordați combaterea crimei organizate printr-o strategie unitară la nivel european, adică să adoptăm legislație care să ne permite să depășim uh, diferențele de legislație dintre statele membre. Președintele Eurojust, care a fost aici înaintea dumneavoastră, ne-a spus uh, în ce fel se desfășoară cooperarea. Ea s-a îmbunătățit în ultimii ani, grație și activității Eurojust și că se pot rezolva unele dintre diferențe, însă faptul că există legislații diferite duce la lacune legislative, la un vid legislativ pe care uh, Uh, crima organizată reușește foarte bine să le exploateze în avantajul său. Deci, de ce să nu avem o legislație uniformă în materie penală, în materie de crimă organizată, prin care să uh, mergem mai departe de directiva din 2008 adoptată de JAI, care nu a dat rezultatele scontate. Și o ultimă observație, vreau să vă mulțumesc pentru că ați răspuns deja la întrebarea pe care v-aș fi adresat-o cu privire la operaționalizarea EPO. Mulțumim, doamna Pacăza Urtundua. Sí, muchísimas gracias. Me sumo. Mulțumesc foarte mult. Mă alătur și eu întrebărilor formulate de doamna Chinici. Crima organizată s-a transformat Așa că trebuie să subliniem acest lucru în mod eficient, pentru că altfel, până la urmă, vom avea uh, o amenințare chiar și față de integritatea democrațiilor noastre, cel puțin în anumite țări. Apoi, celelalte întrebări. Mai întâi, una referitoare la pachetele pentru victime. Vreau să știu dacă eventual Comisia a luat în considerare ceea ce a indicat uh, Parlamentul, adică faptul că avem o implementare deficitară, foarte deficitară a directivei. Pentru că toate formele de infracțiuni sunt susceptibile să genereze drepturi pentru uh, victime și trebuie să fie luate în considerare acest lucru și bănuiesc că ați ținut seama și de directiva din 2017 în domeniul terorismului. Aș vrea să știu dacă aceste lucruri vor fi incluse în recomandările Comisiei pentru raportul terorism 2018, în care va trebui să evităm cu orice preț dubla victimizare. Deci, să fie vorba de despăgubiri pe de o parte și nevictimizare pe de a doua parte. Apoi, o a treia întrebare referitoare la inteligența artificială, care va fi artificială, clar, dar nu poate să fie împotriva ființelor omenești, împotriva legislației și a drepturilor. Întrebarea este competitivitatea europeană în domeniu. Cum vom include aici posibilitatea de legiferare în ceea ce privește recunoașterea facială? Uh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar Reinders, pentru că participați la acest schimb de opinii. Mă bucur foarte mult să aflu că aveți uh, priorități atât de ample și mai ales uh, cu privire la statul de drept. Mi se pare extrem de important ca această inițiativă de a veni cu un raport public anual de la Comisia Europeană ne-ar uh, duce către un semestru european al statului de drept, la care ar participa toate instituțiile europene. Ar fi un lucru care ne-ar ajuta pe toți. Tocmai de aceea mă interesează um, obiectul de studiu și ambiția acestui prim raport care urmează să apară. Este un pas în direcția bună, dar vreau să știu dacă vă veți axa doar pe măsuri preventive sau o să aveți în vedere și măsuri punitive dacă există constatări care să le necesite. Și apoi o altă chestiune, mai degrabă politică, care probabil că va face obiectul discuțiilor politice de acum înainte. Care va fi strategia dumneavoastră de comunicare în ce privește aceste rapoarte? Pentru că va trebui să anticipăm cumva vocile criticilor, scepticilor, mai ales în Consiliu pentru că mi se pare extrem de important nu doar să publicăm aceste lucruri, ci și să le încadrăm și să le comunicăm bine. Aveți o strategie? Doamna Ion, ceva. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru toate aceste informații. Vreau să vă atrag atentul asupra unui element legat de mecanismul pentru statul de drept, și adică lupta împotriva corupției. Pentru că există uh, provocări de așa natură în foarte multe state membre și aceste provocări legate de corupție au fost subestimate la nivel european. Avem foarte puține instrumente europene în acest domeniu de fapt, nu avem deloc o strategie anticorupție cuprinzătoare în Europa. Iar lupta împotriva corupției, înțeleg că poate fi ceva destul de uh, complicat, dar trebuie totuși să nu uh, ne sustragem de la un astfel de subiect, pentru că această corupție reprezintă daune severe, daune grave în multe domenii și asta alimentează euroscepticismul. Suntem uh, poate în acest domeniu veriga cea mai slabă din uh, sistemul european. Și plecând de la acestea, am două întrebări. Aveți cumva intenția să prioritizați lupta împotriva corupției, nu numai în cadrul uh, statului de drept, ci și ca o politică europeană de sine stătătoare. Ce fel de informații și propuneri uh, poate Comisia să facă în domeniul luptei anticorupție? Apoi, o a doua întrebare referitoare la EPO. Cât de eficient va fi biroul procurorului european? S-a spus la un moment dat că, din păcate, echipa doamnei Covici va fi, desti, va fi destul de limitată cu un număr redus de experți. Thank you very much, Chair. Welcome. Doamna Strugaru, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea făcută. Mult succes uh, în activitatea noastră pe viitor. Am două întrebări. Prima se referă la EPO știu că, bun, colegii au mai pus o astfel de întrebare de asemenea, dar este o prioritate a comisiei dumneavoastră și mă bucur să aflu asta. Cu toate acestea, comisia precedentă a subestimat în mod semnificativ nevoile în materie de personal pentru EPO și în materie de finanțare. Ca să vă dau un scurt exemplu, în fond, doar 30,5% din actele delegate au fost prevăzute pentru 900 de cazuri și pot să vă spun că doar România are 900 de astfel de cazuri în, în, în, în derulare pentru fraudă cu fonduri europene și ne putem aștepta la mai multe pe viitor. Atunci, întrebarea este, aveți o estimare recentă a numărului uh, de cazuri și nevoilor EPO în domeniu? Cum anume se va rezolva această problemă? Apoi, Trebuie să ne asigurăm că vom consolida într-adevăr uh, lupta pentru a proteja interesele financiare și e nevoie de o, un răspuns coordonat în materie de luptă împotriva spălării de bani, împotriva traficului cu ființe omenești. S-a discutat săptămâna trecută acest lucru, de altfel și în plen. Ce facem nu e destul și atunci cum vom face uh, pentru a face față acestor probleme care sunt următorii pași? Mulțumesc, domnul Tobea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, având în vedere că domnul comisar se ocupă și de cooperare judiciară între statele membre, aș avea o întrebare. Care este posibilitatea statelor membre de a lua decizii pentru transferul celor condamnați, pentru că observăm că există o activitate sporită de către partea acestor ganguri uh, transfrontaliere și profită de libera circulație. Așa că noi, la nivel judiciar, trebuie totuși să ne consolidăm eforturile în materie de cooperare între diferite uh, entități polițenești, penale și, evident, dacă e vorba de infracțiuni grave, atunci se poate lua decizia de transfer. Dar multe dintre aceste ganguri criminale se se uh, concentrează pe infracțiuni uh, mai uh, minore și atunci decizia de transfer e mai greu de luat dacă sunt cetățeni europeni, comparativ că dacă n-ar fi. Și atunci întrebarea mea este, are Comisia vreo inițiativă în acest domeniu? Pentru că, iată, un exemplu foarte concret în țara mea, în Suedia. Noi avem cam 70% din uh, spargeri care sunt comise de aceste benzi uh, criminale. Evident, uh, sunt prinși, sunt condamnați, dar nu avem ocazia să-i trimitem înapoi în țara lor de baștină. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Purek. Mulțumesc, doamna Purek. Uh, thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Au trecut 25 de luni de când s-a activat articolul 7 față de Polonia și, din păcate, situația nu s-a îmbunătățit, ba din potrivă, e și mai rău. Și guvernul uh, a luat uh, o serie întreagă de inițiative uh, ultima dezbatere care a avut loc în Parlamentul European uh, ne-a permis să adoptăm o rezoluție foarte importantă miercurea trecută. Și, de asemenea, aș vrea să mă refer și la uh, Curtea de Justiție. Întrebarea este ce se va întâmpla pe viitor. Cum anume mecanismul acesta de stat de drept va fi finanțat? Care este poziția Comisiei pe acest mecanism? Există idei concrete cum să facem să apărăm autoritățile locale și alți beneficiari direcți față de efectele indirecte ale unui astfel de mecanism și eventual oare uh, n-ar fi nevoie de modificarea tratatelor pentru ca acest mecanism uh, să poată fi utilizat? Mulțumesc. Thank you, señor Sarsalejos. Mulțumesc, domnul Sarsalejos. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare și să vă mulțumesc și pentru, pentru conținut. E clar că vom uh, consolida relația care există deja între comisie și comisia noastră pentru a ne duce la bun sfârșit misiunea adică să apărăm instituțiile democratice și să consolidăm, să apărăm uh, să consolidăm lupta împotriva criminalității, în așa fel încât să apărăm o Europa mai sigură. Să știți că eu vă sprijin cu drag, sprijin acest mecanism, acest instrument pe care, pentru statul de drept pe care l-ați anunțat. Acum, bun, detaliile și-au și ele importanța lor. Eu am speranța că veți fi în măsură să reveniți în comisia noastră și să ne explicați detaliile, procedurile, felul în care acest mecanism va și uh, funcționa. Pentru că e important. și cred că el va constitui un răspuns la o solicitare clară din partea opiniei publice, din partea lumii politice. Dați-mi voie doar să menționez raportul din partea Comisiei referitor la mandatul european de arestare. Vom avea multe astfel de instrumente pe care le vom putea discuta uh, noi am început deja să analizăm raportul de implementare și am speranța că vom fi în măsură să ne bizuim pe rezultatele deja obținute, destul de însemnate, și să înregistrăm progres uh, pe viitor pentru ca acest mecanism să fie și mai bun ca să ne îndeplinim obiectivele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Keller! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Reinders. Așa cum a spus și colega mea, Ramona, vreau și eu să vă urez mult succes. Vă puteți bizui pe sprijinul nostru, pentru că, bun, v-ați suflecat mânecele, v-ați uh, cufundat în dosare, în așa fel încât acestea să poată avansa și ne bucurăm de asta. Două întrebări și colegii s-au referit deja la asta. Dacă vă puteți referi la cooperarea judiciară, cum anume va evolua aia pe viitor? Noi tocmai am discutat cu Eurojust. Cum putem să spărim performanța pe viitor? Și o a doua întrebare, în scrisoarea dumneavoastră, doamna von der Leyen, președinta Comisiei, v-a cerut ca politica judiciară să contribuie în mod transversal la lupta împotriva terorismului și a extremismului și la toate aspectele legate de securitate. Nu prea am discutat până acum despre securitate. Noi suntem de părere, de-a lungul uh, campaniei electorale am spus asta, că ne-am fi dorit un fel de FBI european uh, să fie un obiectiv, pentru că cetățenii europeni așteaptă mai multă eficiență din partea noastră. Mafioții au înțeles foarte bine cum să profite de diferențele dintre sistemele judiciare. Dacă ne puteți spune în detaliu cum anume veți contribui la politica judiciară europeană care să fie mai eficientă în acest obiectiv pe viitor. Mulțumesc, doamna Peleție. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Eu aș fi vrut să vă vorbesc despre situația uh, închisorilor europene, care e foarte proastă. Și vreau să vă vorbesc despre drepturile uh, prizonierilor. Câteva cifre 106 persoane pentru 100 de locuri în Portugalia, 107 pentru 100 în Italia, 116 pentru 100 în Franța, 120 uh, pentru 100 în România. Domnule comisar, se vede că, bun, Curtea Europeană condamnă periodic statele membre pentru aceste cazuri de detenție care încalcă prea flagrant drepturile uh, prizonierilor. Uh, Portugalia a fost condamnată, Franța a fost condamnată. Aceste proaste condiții de detenție, ce observăm? Sunt state europene care refuză să execute mandatul de arestare european care provine din anumite țări. Întrebarea mea e simplă. Domnule comisar, veți lua angajamente în așa fel încât să consolidați accesul la drepturile lor pentru aceste persoane deținute, în așa fel încât să reîntregim încrederea în sistemele judiciare penitenciare din statele membre. Mulțumesc! Merci. Peters. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și prezentare. Am o întrebare referitor la inteligența artificială. Ați menționat drepturile fundamentale și faptul că în februarie voți avea un uh, document pe subiect. Apoi, s-a cerut și cadrul, ca acesta să fie un element uh, și orizontal și vertical. Vreau să știu, încă mai e cazul sau nu mai e? ceea ce veți pro- pentru ceea ce veți propune în februarie. Mulțumesc! Mrs. Thun und Hohenstein. Doamna Thun, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentare prin uh, felul în care ați spus că vreți să cooperați, cu siguranță vom face asta foarte bine în acest mandat. Noi trăim niște vremuri în care portofelul de care sunteți noastră responsabil și pentru care responsabilă și doamna Iurova devine din ce în ce mai important pentru Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați menționat mai multe lucruri Așa, printre altele, internetul nu mai poate fi un domeniu de impunitate. Ați menționat drepturile victimelor, inteligența artificială, felul în care acestea, inteligența artificială nu poate afecta drepturile omenești. În acest context, știți foarte bine că există campanii de dezinformare, de defăimare, chiar și în anumite state membre și de multe ori acestea sunt țintite nu înspre uh, opoziția politică spre politicieni, ci împotriva judecătorilor, spre exemplu. Au fost campanii în care ținta era ministerul sau ministrul de justiție și de asemenea și țintesc anumiți înalți oficiali ai Comisiei Europene, a instituțiilor europene, printre alții. Și de multe ori sunt campanii însoțite de dezinformare sistematică. Și asta e ceva extrem de periculos pentru noi toți, pentru că victimizează pe oameni și le afectează drepturile. Întrebarea mea este următoare. Comisia Europeană pregătește cumva vreo strategie împotriva acestui fenomen care e din ce în ce mai pregnant? Și vreau și eu să întreb în uh, acest uh, context al documentului, uh, al cărții albe pe care tocmai ați anunțat-o. Mulțumesc! Iată că am încheiat o astfel de listă de intervenții. Vă mulțumesc tuturor că ați reușit să o faceți, să, să interveniți la timp. Stați, stați puțin, văd, văd, văd, văd că mai sunt și alți colegi. Îmi pare rău, nu v-am văzut până acum. Pare rău. Îmi dați voie, da? Bun, o să mai luăm câteva minute suplimentare. Da, vă rog, vă rog, domnul Tudorache. Mulțumesc, bun venit, domnule comisar. Foarte pe scurt, vreau să mă refer la câteva aspecte concret. Strategia pentru drepturile victimelor, anunțată pentru 2024, dacă am priceput eu bine. Nu neapărat un domeniu, un dosar foarte atrăgător să vorbim despre drepturile victimelor. Știu că nu se poate face totul în primul an de mandat, dar totuși, sau poate am înțeles eu greșit. Asta ar fi fost prima întrebare. O a doua, tot EPO, Biroul Procurorului European. Adaug încă o întrebare și eu, la rândul meu, referitor la resurse și buget. Din cât am înțeles eu și sper să fi înțeles uh, bine, poate aici intervine clarificarea necesară. EPO e alături de alte agenții, în aceeași rubrică bugetară, deci e un fel de concurență pentru fonduri cu restul agențiilor, cu Europol, Eurojust și așa mai departe. EPO din câte știu eu și am verificat, e o entitate europeană, așa că trebuie să fie alături de instituții în capitolul aferent la nivel bugetar. Și am înțeles că împreună cu colegul nostru Han vreți să corectați acest lucru. Și o a treia întrebare, inteligența artificială. Știu că uh, mai avem și alte puncte pe ordinea de zi, dar uh, Um, avem slogane, o Uniune Europeană care să protejeze să, și așa mai departe. Dar cum anume vom găsi acel echilibru între, pe de o parte, încurajarea inovației și, pe de altă parte, să avem marjă de manevră suficientă pentru a fi lider în, uh, la nivel mondial, dar și să protejăm standardele cum vom găsi acea soluție nuanțată de cale de mijloc și cum vom evalua riscurile. Și o ultimă nedumerire pe care vreau să o exprim, președintele Eurojust a spus înainte să veniți dumneavoastră că dovezile electronice nu par să fie un domeniu chiar atât, uh, un instrument chiar atât de important din arsenalul uh, de instrumente de care dispunem, păreați să spuneți uh, un pic diferit. Președintele, bun, mulțumesc. Acum aș dori ca domnul comisar Render să fie măsură să și răspundă la acest dialog structurat. Dacă vrem dialog, trebuie să aibă ocazia să și răspundă. Așa că mai preiau încă o întrebare. Körner, doamna Braier și ultima va fi doamna Vișnescă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare și prezență. Înțeleg că, da, aveți un interes față de dovezile electronice. Noi, Parlamentul, lucrăm îndeaproape pe acest subiect. E un instrument foarte pro-european. Dar are nevoie de anumite garanții în materie de drepturi fundamentale și lucrăm la amendamente de compromis, din greu. Uh, aș vrea totuși să vă întreb, dacă îmi permiteți. Uh, dovezile electronice trebuie să fie un punct de plecare în negocierile cu SUA și poate că puteți detalia un pic ce și cum cu negocierile cu SUA. Și dacă ați putea să evaluați acordul pe care SUA l-a încheiat deja cu Regatul Unit. Ori Regatul Unit încă e membru al Uniunii Europene. Care e poziția dumneavoastră? Mulțumesc, uh, domnul Breyer. Domnule comisar, un punct aș dori să menționez. Există discuții cu privire la faptul dacă ar trebui să avem un moratoriu în ceea ce privește recunoașterea facială în scopuri de supraveghere. E un lucru care se discută pentru că există această scanare a mulțimilor, a spațiilor publice, sunt scanate fețele oamenilor și există un efect discriminatoriu al tehnologiei, există foarte multe rezultate false. Ne-ați putea spune ce se gândește care să facă comisia va lucra asupra acestui aspect. Doamna Vișnesca, ultimul intervenient. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Aș dori să subliniez faptul că toate aspectele care au fost menționate în legătură cu lupta împotriva criminalității organizate sunt foarte importante, însă trebuie să luptăm și împotriva corupției și această chestiune ar trebui să fie una dintre cele mai importante și cea de care să ne ocupăm, de exemplu Polonia. Polonia a început o asemenea luptă acum 5 ani, au fost închise anumite lacune de atunci și până acum. Exista o evaziune fiscală puternică de ordinul miliardelor și am reușit să facem ceva în acest sens prin și prin intermediul bunelor practici. O a doua chestiune importantă e spălarea de bani și apoi și condamnarea infractorilor. Ne vorbeați despre un mecanism astfel încât să fie protejat statul de drept. Pe mine m-ar interesa foarte mult cum ar arăta, cum va arăta, cum va fi construit acest mecanism. Apoi o întrebare legată de articolul 7. ce țin, tot ce ține de sistemele de justiție ține de competențele statelor membre. De aceea eu aș sublinia și aș ruga Comisia să nu treacă peste puterile conferite de tratate. Comisia este cea care protejează tratatele. De aceea eu am aici o părere negativă cu privire la abordarea utilizată pentru reformele din Polonia. Cred că avem foarte multe lucruri de făcut și aici, în această sală, am auzit cuvinte care mm, cred că sunt rezultatul dezinformărilor. Domnule comisar, Iată, toate subiectele pe care le-ați menționat dumneavoastră au fost extinse de colegii noștri și câteva subiecte pe care în lui le-ați menționat, ceea ce ține de criminalitate organizată, mafie, corupție, EPO, Iată, sunt multe subiecte pe care trebuie să le discutăm. Cred că aveți timp să ne răspundeți, aveți 20 de minute pentru a completa acest dialog structurat, răspunzându-ne la întrebări. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu statul de drept de la doamna Amețola încolo. Cam toți uh, vorbitorii au menționat acest fapt, statul de drept și noul mecanism. Vreau să vă explic ceva mai mult ce încerc să fac, pentru că v-am spus că eu voi conduce munca în cadrul comisiei pe acest prim raport pe care încercăm să îl elaborăm în acest an. În primul rând, din nou, nu ne dorim să avem doar un instrument. Vom continua să utilizăm și alte instrumente, cum ar fi articolul 7, însă adăugăm un nou instrument, acest mecanism și raportul anual. Raportul anual uh, va fi poate o primă ocazie de a face o organizare în întregul proces și ceea ce se întâmplă în statele membre, fără discriminare. Un raport care va avea de-a face cu toate cele 27 de state membre. Nu vreau să mă întorc la discuțiile specifice pe statele membre. Vă spuneam și la început că am putut deja să discutăm în sesiunea plenară în comisie săptămâna trecută. Calendarul. În următoarele ore sau zile voi trimite o scrisoare spre toate statele membre, astfel încât să avem o persoană de contact în toate statele membre, să putem să discutăm cu toate statele membre despre viitorul raport. Nu pentru că ne dorim elemente doar din partea statelor membre în raport, nu vom colabora cu acestea, cu toate statele, agențiile, cu FRA, cu Comisia de la Veneția, cu multe alte părți implicate, astfel încât să putem să ne elaborăm raportul. Și avem deja multe instrumente în comisie. Voi menționa unul singur, Tabela de marcaj pentru justiție, un instrument pe care îl putem utiliza în pregătirea raportului nostru. Așa că vom începe cu aceste persoane de contact în statele membre. Vom avea niște prime reuniuni în luna februarie cu statele membre. Voi informa atât Consiliul cât și Parlamentul și Comisia Libe cu privire la progresul pe care îl înregistrăm în pregătire cadrul, ce e important. Trebuie menționate standardele. Care sunt standardele depuse în aplicare în diferitele domenii? Vom discuta subiectul. E important să repetăm faptul că există anumite standarde care vin din Uniunea Europeană, apoi de la Consiliul Europei, din tot felul de instituții și de la Curtea de Justiție. Este foarte clar. Vreau să confirm faptul că Comisia își dorește să pună în aplicare deciziile luate de Curtea de Justiție. Pe o asemenea bază vom avea întâi o definiție a standardelor, apoi o descriere a situațiilor din toate statele membre, după care riscurile, riscurile care au fost identificate în diferitele state membre. Și apoi și niște recomandări, bineînțeles. Ce fel de subiecte? În primul rând, independența justiției, un aspect foarte important, e un prim element în ceea ce ține de statul de drept. E nevoie de curți independente, mai independente, astfel încât să ne putem apăra drepturile. Așa că vom discuta despre independența justiției. După aceea vom mai discuta și un al doilea subiect corupția. Vreau să menționez, mi s-au adresat multe întrebări legate de corupție. Uh, de organizațiile infracționale. E nevoie de instrumente și în acest sens cu în cooperarea în justiție va fi un raport important, un element important în raportul nostru. Pluralismul media, iată un nou element important și apoi să vedem dacă vom mai adăuga și alte subiecte. Pentru ce? Pentru un prim raport. Poate că nu vom putea să acoperim toate subiectele într-un prim raport, dar vom avea și alte instrumente astfel încât să putem acoperi alte elemente de exemplu, un raport în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale. Va exista un asemenea document special, va mai exista un raport făcut de comisie pe subiectul democrației. Toate aceste instrumente vor putea fi utilizate, însă vom începe de la niște subiecte specifice, nu doar independența justiției, ci și o descriere a, sub, a situației în statele membru, analiza riscurilor, uh, după care vom face și niște recomandări. Ca să ce, în primul rând, ca să existe un schimb de bune practici, să vedem dacă e posibil să fie îmbunătățită cultura statului de drept în Uniunea Europeană, dacă putem să convingem statele membre să acționeze, să adopte standarde bune în diferitele domenii. Și, bineînțeles, dacă e nevoie de așa ceva, instrumentul va fi unul foarte bun și pentru inițierea de proceduri de încălcare. E o soluție la care poate apela Comisia. S-ar putea să fie un instrument pentru a lua și altfe, alte tipuri de decizii, de exemplu CFM-ul și condiționalitățile. Pe ce bază? Poate pe baza unui asemenea raport cu elemente specifice și cu analize foarte clare bazate pe statul de drept. S-ar putea, fi, utili, s-ar putea utiliza instrumentul și în alte domenii. Nu vreau să menționez prea mult probele electronice. Știu că aveți toate aceste probleme legate de probe probele electronice și statul de drept în toate statele membre. Poate că raportul poate fi un element bun de discuție. Poate la începutul președinției germane a Consiliului vom prezenta acest raport, vom încerca să avem o adevărată discuție pe marginea lui, să avem un dialog care să fie organizat pe timpul președinției germane. Raportul e, bineînțeles, un raport al Comisiei, va ajunge la Consiliu. Dacă Consiliul dorește să organizeze o discuție politică cu o evaluare interpare la nivelul de state membre și apoi, bineînțeles, va ajunge și în Parlament documentul și ține de dumneavoastră să organizați o dezbatere în legătură cu acest raport sau toate sau în legătură cu elementele pe care, pe care vi le vom furniza. Important e ca la sfârșit să avem același proces, cel legat de criterii politice în Uniunea noastră, valori și apoi situația bugetară și procesele de convergență în diferitele economii din statele membre. Cu siguranță e timpul să facem toate acestea. Am avut multe asemenea discuții în trecut și iată că în acest an vom, vom elabora un asemenea raport. Din nou, avem toate instrumentele, vom continua să le utilizăm, articul articolul 7, procedurile de încălcare, tot felul de elemente, astfel încât să încercăm să promovăm statul de drept în statele membre prin diferitele activități. E, import, e cel mai important element în statul de drept, să înceapă un nou proces și să avem o dezbatere politică pe valori, pe articolul 2, de fapt, din tratat. Un al doilea element pe care l-aș menționa are de-a face cu EPO. Am auzit multe comentarii. În primul rând, vreau să contribui la funcționarea EPO. Până la sfârșitul acestui an avem nevoie ca aceștia să funcționeze din 20 noiembrie. E un obiectiv pe care îl avem. Avem și procurorul șef, doamna Căve, și încercăm să avem și un colegiu trebuie să insist asupra unui stat membru, astfel încât să avem posibilitatea în Consiliu să luăm o decizie în acest sens, după care vom analiza și situația bugetară. Am primit elementele bugetare de la comisia precedentă și poate ați văzut în propunerea lor legată de CFM și niște elemente legate de funcționarea EPO. Sunt conștienți de faptul că există discuții noi acum în acest sens, pentru că în cadrul biroului procurorului se fac noi evaluări legate de numărul de cauze care vin din diferitele state membre. Vom analiza, vom discuta cu doamna Căve și, și ei voi spune dumneai ei să vină în fața dumneavoastră, să vină în Consiliu, astfel încât să ne explice aceste noi evaluări legate de buget. Și dacă e nevoie, vom cere o creștere a bugetului în discuția legată de CFM. Însă, în primul rând, avem nevoie de toate elementele. Am un prim document în acest sens, dar îmi doresc clarificări din partea doamnei Căveșii și din partea personalului să vedem ce e de făcut. Menționez acest fapt pentru că am văzut că a fost aici la dumneavoastră președintele Eurojust înaintea mea și să vedem ce fel de informații vin și de la Eurojust. Există evoluții importante în cooperarea juridică. Dacă e nevoie de un nivel mai ridicat pentru Eurojust, vom face o analiză. Din nou, propunerea pe care o avem noi vine de la Comisia Europeană precedentă, cea legată de agenții și mai ales de Eurojust. Știu că există o scădere bugetară în noua propunere, CFM, din nou, eu sunt deschis la dialog, sunt gata să discut cu Eurojust, să ni se prezinte foarte clar lucrurile, să vedem dacă avem vreun fel de spațiu de manevră în Comisie, în Parlament, în Consiliu. Avem cifre pe moment, cifre care vin dintr-o decizie luată în luna mai anul trecut în Comisie și vom avea o discuție deschisă cu Eurojustul pe toate aceste elemente. GDPR-ul. În primul rând, am spus de la început că ne dorim să avem o punere în aplicare corectă a GDPR-ului. Pentru a o face-o, e posibil să sprijinim și să ajutăm autoritățile naționale în a pune în aplicare în mod corect regulamentul în toate statele membre. Putem să oferim un sprijin, poate și sprijin financiar, sprijin tehnic, resurse umane astfel încât să se întâmple așa în statele membre. Însă, bineînțeles, până la urmă, la sfârșitul procesului, e posibil să fie să fie începute și proceduri de încălcare. Avem asemenea spațiu de manevră, să ne asigurăm, să vedem dacă există o colaborare bună cu statele membre, dacă nu ajungem în fața curții și putem să solicităm o mai bună punere în aplicare a tuturor elementelor din GDPR. Trebuie să găsim o cale prin care să există o mai bună punere în aplicare pentru cetățeni în general E un instrument minunat, sunt sigur, însă nu sunt sigur că acest instrument este utilizat de toți cetățenii într-o manieră simplificată. Există foarte multe posibilități noi cu inteligența artificială să creăm noi aplicații astfel încât să ajutăm pe cetățeni să pună în aplicare bine GDPR-ul și colaborăm cu autoritățile naționale în acest sens. Știu că există multe discuții legate de evoluțiile din Regatul Unit, mai ales ceea ce se întâmplă cu GDPR-ul, mai mulți membri au vorbit despre situația din Regatul Unit. Urmărim situația știu că perioada de timp e foarte scurtă pentru negocieri, un an nu e suficient, dar în primul rând ține de Regatul Unit. Ei trebuie să ia o decizie de a opri negocierile la sfârșitul anului. A, a fost posibil pentru Regatul Unit să treacă o asemenea lege prin care să impună un termen atât de scurt. Noi vom depune toate eforturile, noi toți comisarii, să negociem și să analizăm situația și, bineînțeles, vom apăra o punere în aplicare corectă a GDPR-ului. Vă spuneam, e un exemplu pentru întreaga lume. Cu siguranță există evoluții importante și în alte părți ale globului cu protecția datelor. Vom fi foarte atenți la situația din Regatul Unit aici. Trebuie să menționez și discuția legată de probele electronice. Nu vreau să influențez eu Parlamentul acum, pentru că Parlamentul își finalizează poziția. Însă eu aștept această poziție. Ați spus că există o poziție în comisie, e adevărat, însă acum aștept o propunere concretă din partea Parlamentului legată de propunerea făcută de comisie și apoi să începem trialogul. Și la trialog e adevărat, voi încerca să influențez, voi încerca să vă convinc Reding că trebuie neapărat să facem ceva în legătură cu probele electronice într-o manieră echilibrată. Știu că există îngrijorări legate de drepturile fundamentale, există îngrijorări cu statul de drept în anumite state membre. E ca în cazul CFM-ului. Dacă nu există un buget, nu mai e nevoie de condiționalități. Dacă nu există capacitatea de a lucra pe probele electronice, cu acces la probe electronice din alte state membre, dacă așa ceva nu există, nu, nu avem nevoie de derogări în ceea ce privește statul de drept. În primul rând, e nevoie să se creeze acest nou mecanism. Înțeleg pe deplin că trebuie să luptăm mai bine împotriva corupției, criminalității organizate, Criminalitatea organizată, există multe întrebări în acest sens. E o activitate transfrontalieră, în spălarea de bani, în corupție, criminalitate organizată. Dacă nu avem acces la probele electronice, atunci totul devine foarte dificil în lumea reală. E foarte dificil să mai lucrăm. Din nou, avem nevoie de o abordare echilibrată și noi vom depune eforturi în acest sens. Aș mai menționa și SUA, a existat o întrebare legată de negocierile comercială cu SUA. Repet, nu vreau să închei nimic cu SUA până când nu se ia o decizie la nivel intern în Uniunea Europeană. Trebuie să avem întâi o viziune comună în Europa și apoi să vedem care sunt posibilitățile de a începe dialogul cu ceilalți parteneri. E adevărat, cu toți partenerii și mai ales cu SUA pe... Iată, lucrurile sunt clare în ceea ce privește probele electronice. Cât despre victime, am văzut că sunt niște propuneri din partea Parlamentului. Un prim element important este să se pună în aplicare același set de reguli pentru toate victimele. Dacă e nevoie, vom schimba anumite regulamente. Suntem foarte atenți la victimele atacurilor teroriste. Un lucru logic după diferitele atacuri teroriste care au avut loc în multe state și mai ales cu tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Există însă și multe alte victime și este foarte important să avem un proces organizat și să avem un adevărat set de acțiuni, set de soluții pentru toate victimele din diferitele tipuri de infracționalitate. My... Și strategia, poate că eu m-am exprimat greșit, este de acum până în 2024, din 2024 încolo. Nu vreau să aștept până în anul 2024 pentru a începe să lucrez la o astfel de strategie, ar fi mult prea târziu. Deci este o strategie din 2020 până în 2024 care va reglementa drepturile victimelor. Ne vom strădui să o definitivăm ce privește crima organizată, corupția, după cum spuneam, acestea vor reprezenta o parte consistentă a raportului nostru privitor la statul de drept. Și bineînțeles că pe lângă asta vom lucra la instrumente noi pentru a-i ajuta pe procurori în activitatea lor de combatere a corupției, spălării de bani și altor tipuri de infracționalitate. Cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles, să vrem mai multă coordonare, cooperare și, dacă se poate, să facem o armonizare la nivel european, dar deocamdată nu vreau să vă influențez. Cu siguranță uh, s-a dovedit deja capacitatea noastră de a lucra intens pentru a combate aceste infracționalități referitor la inteligența artificială. Colegiul Comisarului, Comisarilor va publica o carte albă pe 19 februarie. Vă rog să așteptați până atunci. Sigur veți primi răspunsuri la multe dintre întrebări în acea carte albă. Portofoliul meu conține și responsabilitatea de a crea o abordare centrată pe om. O abordare orizontală, cred eu, pentru că Trebuie să lucrăm la întărirea capacității de apărare a drepturilor fundamentale și prevenirea oricărei discriminări în orice utilizare a inteligenței artificiale. Și, tot aș, totodată, vreau să avem o plasă de siguranță. Să putem garanta siguranța produselor. Avem, bineînțeles, o directivă generală. Trebuie să avem o plasă de siguranță pentru toate posibilele utilizări care ar putea apărea la inteligența artificială. La fel și la răspundere. Avem nevoie de un cadru de răspundere comun pentru toate diversele posibilități din viitor. Dar nu sunt nici împotriva unei abordări verticale. Poate în anumite domenii e nevoie de o altfel de organizare de ce nu, în sistemul de sănătate. Știm că sunt situații speciale și acolo e nevoie de astfel de abordare, poate și în transporturi. Deci nu există, cred eu, o contradicție neapărat între abordarea verticală și cea orizontală. Eu însă aș prefera abordarea orizontală, pentru că aceasta ar uh, da o garanție pentru toate posibilele activități ce presupun inteligența artificială, dar oricum vom organiza consultări și acolo vom avea ocazia de a purta discuții interesante cu toți partenerii implicați. Domnule președinte, eu m-am străduit să răspund la cât mai multe întrebări. Vreau doar să mai adaug un lucru referitor la mecanismul statului de drept. Este un instrument important știu că sunt foarte multe așteptări legate de el, dar uh, vă rog să aveți îngăduință. De mulți ani discutăm despre o abordare nediscriminatorie pentru toate statele membre, așa cum avem în uh, domeniul bugetar. Acum eu sunt gata să revin aici și să vă explic activitățile pregătitoare uh, cum intenționăm să procedăm de acum înainte, dar lăsați-ne să și facem treabă. Raportul va apărea în a doua parte a anului și veți avea ocazia să îl discutați în Parlament, îl vom discuta și în Consiliu. Deci, în a doua parte a anului, Comisia va prezenta acest raport, vor exista discuții, dar până atunci trebuie să facem munca pregătitoare și vom continua să ne folosim de toate instrumentele. Ca să vă răspund Eh, legate de unul din statele membre, este adevărat. Colegiul Comisarilor a hotărât să lanseze procedura de încălcare a obligațiilor, să lansăm această procedură împotriva Poloniei din cauza completurilor disciplinare și uh, înțeleg că în uh, Polonia se discută un nou proiect de lege, dar e mult prea devreme. Trebuie să așteptăm textul final versiunea definitivă pentru a vedea dacă uh, luăm și alte măsuri. Văd însă că președinția croată a venit în sală, nu vreau să mă lungesc prea mult la cuvânt. Desigur, voi uh, reveni și uh, urmează discuții interesante aici în comisia dumneavoastră și apoi la trilog. Dacă putem începe trilogul privind probele electronice în următoarele luni, ar fi minunat. Mulțumim foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, domnule comisar Reinders. Această discuție cu comisia noastră trebuie să continue și, după cum ați văzut, avem multe așteptări, aveți o sarcină uriașă, multe dosare importante, dar, într-adevăr, probele electronice sunt o prioritate și ele au un impact nu doar asupra analizei interne a proceselor ce au loc în Uniunea Europeană, ci și asupra relației cu actorii terți, Statele Unite. Încă o dată vă mulțumim! Vă rugăm să rămâneți aici la prezidiu, pentru că acum îl avem aici pe vicepremierul croat, Croația deci deține acum președinția Uniunii Europene. Domnul ministru de interne este aici pentru a ne informa cu privire la întâlnirea ministrilor care a avut loc uh, pe 11 decembrie, ministrii Jai. Bun venit la prezidiu, domnule vicepremier Davor Bozinovici, dumneavoastră reprezentați președinția croată. Sunteți prim ministru și ministru de interne și vă aflați aici pentru a discuta în prezența domnului comisar Reinders, care va interveni ulterior pentru a prezenta punctul de vedere al comisiei. Vă aflați aici pentru a vorbi despre securitatea datelor, probe electronice, schimbul de date, securitatea cibernetică, reciprocitatea vizelor și toate celelalte chestiuni despre care am discutat până acum între UE și SUA. Deci ce s-a întâmplat la reuniunea miniștilor de resort de acolo? Avem 45 de minute programate pentru acest punct, deci până la 12.30 și pentru că urmează o reuniune a coordonatorilor și apoi sesiunea de după masă a Comisiei Libe, când va fi prezentată agenda președinției croate, vă rog să ne ținem de timp o să dăm ocazia coordonatorilor să ia cuvântul și apoi acei uh, membri ireductibili care mai rămân în sală, de asemenea vor putea pune întrebări, dar vă rog să nu depășiți timpul. Trebuie să-i dăm cuvântul uh, domnului vicepremier Boznovici și apoi domnului comisar. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ați invitat președinția croată pentru a vă informa aici uh, care este rezultatul ultimei reuniuni a ministrilor JAI, care s-a ținut pe 11 decembrie anul trecut la Washington, D.C. Vă voi prezenta temele discutate acolo de către ministrii. După cum știți, reuniunea a fost prezidată din partea UE de către președinția finlandeză, ministrul finlandez de justiție și domnul comisar Reinders îi voi da cuvântul domnului comisar după ce îmi încheie intervenția, astfel încât domnia sa să vă facă propria relatare a schimbului avut cu partenerii americani. După cum se întâmplă de obicei în dialogurile JAI cu SUA, la reuniunea din decembrie am avut o atmosferă extrem de pozitivă. Ambele părți au dorit să-și sublinieze angajamentul pentru continuarea uh, cooperării în materie de justiție și afaceri interne pe domeniile de interes comun cooperarea internațională fiind una dintre acestea. Delegația SUA a fost reprezentată de către ministrul american de justiție și procuror general William Barr și secretarul pentru uh, afaceri interne, nivel care a arătat uh, cât de multă importanță acordă SUA acestei cooperări cu UE. Europol și Eurojust au fost de asemenea reprezentate pe partea Uniunii Europene, la fel și Serviciul European de Acțiune Externă și coordonatorul UE pentru combaterea terorismului. După cum probabil știți, aceste reuniuni ministeriale nu au uh, scop de negociere sau de agreare a unor instrumente noi pentru cooperarea dintre UE și SUA, ci reprezintă o ocazie excelentă de a ne pune la curent unii pe alții, de a discuta diversele probleme ce sunt pe ordinea de zi. Una dintre aceste probleme este, bineînțeles, combaterea terorismului. Ambele părți au o lungă practică de colaborare în beneficiul cetățenilor noștri. Am discutat despre schimbul de informații pentru combaterea terorismului, inclusiv uh, Uh, date colectate de către SUA pe uh, câmpul de luptă um, și despre uh, schimbul de date PNR. Am discutat de asemenea despre amenințarea crescândă pe care o prezintă grupurile de extremă dreapta de pe ambele maluri ale Atlanticului și despre legăturile internaționale ce există între astfel de grupări. La această reuniune am făcut schimb de măsuri. Ambele părți au luat măsuri recent pentru a preîntâmpina aceste amenințări hibride. Este vorba despre amenințările chimice, biologice, radiologice, nucleare și, bineînțeles, riscul uh, dronelor, acelor aparate de zbor nepilotate. Avem de asemenea o temere în ce privește protecția infrastructurilor critice și tocmai de aceea vom avea în vedere inițiative comune UE-SUA pentru a le proteja. Securitatea cibernetică, de asemenea, este în atenția agenților de aplicare a legii de pe ambele laturi ale Atlanticului. Ambele delegații au fost de acord că trebuie să avem în vedere riscurile conexe, mai ales cele care vizează fragmentarea lanțului de aprovizionare. În ce privește justiția și afacerile interne, ne-am concentrat pe spațiul cibernetic. Ministrii au luat notă de progresul înregistrat în negocierile pentru un acord USUA pentru accesul transfrontalier la probe electronice și uh, revizuirea celui de-al doilea protocol la Convenția de la Budapesta pentru combaterea infracțiunilor cibernetice. Am discutat și despre provocările comune legate de criptarea datelor în scopul de a le feri de un mandat de percheție informatică și uh, de uh, nevoie de a găsi un cadru juridic echilibrat care să protejeze drepturile fundamentale, dar și să garanteze faptul că agențiile de aplicare a legii pot avea acces legal la datele criptate. Reziliența sistemelor electronice este o altă temere crescândă atât pentru noi cât și pentru partenerii americani, deoarece amenințările hibride și campaniile de dezinformare amenință, amenință integritatea democrației noastre. Astfel, uh, miniștrii au luat notă de reuniunea recentă în care s-au uh, adunat experții americani și europeni, unde s-au discutat bune practici în ce privește asigurarea unor alegeri libere și corecte. Am discutat, bineînțeles, și despre reciprocitatea vizelor. Delegația europeană a am mintit faptul că vrem reciprocitate deplină 27 de state membre cu SUA. Ambele delegații au salutat progresul înregistrat, anume faptul că Polonia este acum în programul Visa Waiver, beneficiază de liberalizarea vizelor, dar vrem să încurajăm și celelalte state membre să adere la acest program. Îi dau acum cuvântul domnului comisar Reinders, care va prezenta probabil elemente suplimentare. Mulțumesc, domnule vicepremier Bozinovici. Acum dăm cuvântul comisiei și apoi coordonatorilor. Domnule Reinders. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a mulțumi președinției croate pentru această prezentare a principalelor teme discutate la reuniunea ministerială. A fost prima reuniune ministerială la care particip în actuala mea funcție și uh, mi s-a părut că ea arată importanța dialogului, mai ales în uh, domeniul cooperării internaționale. În ce privește amenințele de securitate de pe agenda, am discutat despre combatanții uh, străini teroriști, despre acordul PNR între UE și SUA și despre extremismul supremațiștilor albi. În ce privește combatanții străini, am discutat despre accesul la informații și despre cum este folosită informația în procedurile penale. Schimbul de informații colectate de pe câmpul de luptă este în avantajul SUA și UE și funcționează bine. În ce privește PNR, registrul cu numele pasagerilor, am uh, salutat evaluarea comună făcută recent și am, ne-am exprimat speranța că raportul final poate să fie finalizat curând în așteptarea ultimelor informații care se vină de la partea americană. De asemenea, am discutat impactul deciziei Curții de Justiție cu privire la acordul între, cu Canada, acordul PNR, care sperăm să ducă la impunerea de standarde globale în cadrul OACI. Partea americană a pus problema grupărilor uh, de extremă dreapta uh, care susțin supremația albilor, grupări violente. Uh, și a făcut legătura cu propunerea pentru combaterea conținutului terorist online, lucru care este discutat și de coordonatorii Uniunii Europene. S-a făcut uh, referire la continuarea cooperării pentru combaterea amenințărilor uh, hibride, uh, chimice, radiologice, nucleare, explozive și uh, pentru supravegherea pericolului prezentat de drone. De asemenea, s-a mai discutat despre infrastructura 5G și riscurile de securitate pe care le poate aduce, inclusiv uh, asupra lanțului de aprovizionare și um, activității agențiilor de aplicare a legii. SUA este tot mai uh, insistentă să punem presiune în uh, UE pentru eliminarea anumitor furnizori de tehnologie 5G în achizițiile publice. În schimb, uh, Uniunea Europeană a spus că e nevoie de un exercițiu mai larg de evaluarea riscului, inclusiv uh, de analizarea a măsurilor de atenuare a riscurilor, de pregătire mai bună. Ne-am mai, discut, ne-am mai consultat și cu privire la spațiul cibernetic. Au început discuții cu privire la o modalitate de acces la probleme electronice și s-a spus că Uniunea Europeană trebuie să aștepte negocierea unui acord internațional până în momentul în care are un acord intern între statele membre. De aceea trebuie să vedem uh, ce se întâmplă dacă negocierile la nivel european durează prea mult sau începe prea târziu. După cum știți, Parlamentul European nu ar avea niciun rol uh, în ce privește un uh, acord bilateral cu SUA. Eu i-am cerut doamnei Alexandra Schroeder, care este negociatorul șef, să ne dea mai multe detalii cu privire la aceste negocieri și pot să vă spun că pozițiile sunt divergente, dar scopul este să facem progrese pentru a găsi un numitor comun pe conținut și să nu dezbatem sau să nu ne lăsăm prinși în capcana dezbaterii pe formă. Ambele tabere, ambele părți sunt gata să colaboreze pentru un al doilea protocol la Convenția de la Budapesta pentru combaterea infracțiunii cibernetice. Criptarea este o problemă sensibilă pentru SUA. SUA cere să se adopte o serie de principii care să fie impuse furnizorilor de servicii și care să permită accesul autorităților de aplicare a legii la dispozitive și date criptate în anchete. Am luat notă de ce au spus uh, partenerii americani și am recunoscut că aceasta e o provocare, dar în același timp trebuie să garantăm respectarea vieții private. Criptarea este o măsură tehnică ce permite garantarea vieții private și slăbirea garanțiilor de criptare ar putea duce la o slăbire a acestui drept. Probabil că în reuniile viitoare vom reveni la această temă. În ce privește alegerile, am salutat uh, prima reuniune a experților din noiembrie 2019, o primă reuniune a experților din domeniu la care s-a făcut schimb de bune practici. SUA se concentrează pe securitatea cibernetică, infrastructuri critice. Cam acesta e unghiul care interesează. Ministrii au salutat uh, pasul important uh, în ce privește reciprocitatea vizelor, dar am spus că este nevoie de un progres mai rapid. Departamentul de stat trebuie să motiveze refuzul acordării de vize, pentru că asta le-ar ajuta pe statele membre vizate să ia măsuri mai țintite. Noi am cerut uh, reciprocitate și am cerut să se elimine vizele pentru toate statele europene. Americanii au spus că vor avea în vedere această chestiune la următoarele noastre întâlniri. Am salutat uh, faptul că Polonia beneficiază de ridicarea vizelor, dar am subliniat încă o dată că vrem reciprocitate pentru toate statele Uniunii Europene. Am avut o primă întâlnire bilaterală constructivă cu uh, Procurorul General și am insistat pe faptul că trebuie respectat statul de drept. Am avut o discuție mai aprofundată pe problema criptării. Cam atât. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Reinders. Reciprocitatea, da, este un început bun. Avem nevoie de un astfel de început bun cu SUA. Acum, după cum uh, v-am tot rugat, vă rog să vă limitați la timpul pe care îl uh, aveți alocat. Începem cu coordonatorii. Noi avem doar o jumătate de oră și vă amintesc că urmează o ședință a coordonatorilor, iar după masă avem um, președinția croată invitată din nou pentru prezentarea priorităților. Începem cu PPE. Domnul Merlo. Gracias, președinte. Eh, Commissioner, Minister... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Vă mulțumim pentru această prezentare a întâlnirii. E clar că trebuie să menținem neapărat un dialog deschis cu SUA pe o serie întreagă de domenii care reprezintă un element important de securitate pentru cetățenii noștri. Niciun stat membru nu trebuie să fie lăsat în urmă în relațiile SUA cu alte țări. Așa că nu putem accepta o situație în care cinci state membre sunt tratate diferit atunci când vine vorba de uh, reciprocitate vize, vizelor uh, sau pentru programe de uh, vize pentru uh, termen scurt, mă gândesc la Cipru, Polonia, Bulgaria, Ungaria și România. Ne puteți eventual prezenta un calendar? Ce fel de progrese ar putea fi înregistrate și în timp pe viitor? Apoi, în ceea ce privește combatanții care sunt deținuți în SUA, cum ar putea acest lucru să reprezinte o problemă? cum am putea găsi o cale de ieșire din uh, impas. Ca urmare a întâlnirii USUA sua care a avut loc uh, în decembrie anul trecut, s-a notat faptul că s-a pus un accent deosebit pe împărtășirea informațiilor acumulate în zone de combat, de luptă, în scopuri de anchetă și urmărire. Ne puteți prezenta mai în detaliu despre ce fel de infrastructuri e vorba? Uh, la ce anume se va referi acest schimb de informații și în final, uh, în ceea ce privește dovezile electronice, care sunt pașii în negocierile dintre SUA și UE care au fost făcuți până în prezent, știind că subiectul în continuare e discutat în Parlament, iar textul final încă n-a fost adoptat. Cam atât. Mulțumesc. now we move to S&D. Mulțumim, domnule um, Melu, și acum doamna Zipel din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, am să preiau ultimul punct din partea colegului uh, Nunios Melo. Mă bucur să văd că negocierile cu SUA pe dovezi electronice, pe cloud, uh, avansează. Dar uh, nimic serios nu a fost încheiat până când nu se găsește o soluție europeană, însă dezbaterea a avut loc și anumite așteptări au fost mod clar exprimate. Unul din motive reprezintă teama. Teama că SUA ar putea să creeze așa acorduri bilaterale, lucru pe care l-au făcut deja de altfel cu, cu Regatul Unit. Și bun, deși unele dintre ele pot fi extraordinare, altele un adevărat dezastru, e adevărat, e bine, teama aceasta n-ar trebui să ne uh, precipite, să ne facă să ne pripim și să pierdem din vedere drepturile fundamentale. Apoi, în ceea ce prește datele uh, criptate, știm că în multe domenii criptarea este deosebit de importantă. Mă întrebam, există deja, așa, nu știu, niște idei despre felul în care am putea oferi acces la date criptate, dar fără să punem la încercare încrederea în acele sisteme. Pentru că e vorba de guverne și autorități publice, dar să știți că odată ce se deschide, se întredeschide o astfel de portiță, ea mai poate fi utilizată și de alți actori, mulți alți oameni. Așa că mă gândesc, n-ar fi oare alte modalități pentru a obține aceste informații în loc să trecem prin acest sistem al datelor criptate? Apoi, alegerile. Cum ne putem asigura că alegerile pot fi desfășurate în mod echitabil și liber? Și sunt un pic îngrijorată pe această dezbatere cu SUA, pentru că sistemele electorale sunt foarte diferite între SUA și UE și mm, s-ar putea să apară probleme referitor la felul în care um, permitem oamenilor să participe la alegeri sau să îi îndepărtăm de dreptul lor de a participa la acele alegeri. Deci iată încă un aspect care trebuie luat în considerare și asta în plus uh, față de mediul electronic și felul în care unii încearcă să influențeze oamenii pe uh, internet. Mulțumesc. Now we move to Renew, Mrs. Interveld. Mulțumim și acum din partea Renew, doamna Interveld. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc, domnule comisar, din nou. Uh, Dați-mi voie să spun mai întâi că am speranța că anunțul doamnei von der Leyen și anume că această comisie va fi una geopolitică înseamnă de asemenea că și Uniunea Europeană o să aibă așa un pic mai multă încredere în sine față de prietenii noștri dincolo de ocean. Pentru că avem o întreagă poveste uh, de comportament așa supus. Și ar trebui să subliniem acest lucru. Am să încep cu subiectul meu preferat, PNL. E adevărat că acordul cu SUA nu îndeplinește nici pe departe standardele fixate în legislația europeană și nu numai, ci și în uh, deciziile CEJ. Toată lumea vede asta. Așa că eu cred că și Comisia Europeană e, din punct de vedere juridic, obligată să pună capăt unui acord care reprezintă o încălcare flagrantă a legislației europene. Și aș vrea și niște dovezi aici, nu? Că de, în ultimii 17 ani, sau mă rog, cam așa, am tot auzit că acordul uh, PNR cu SUA este absolut esențial pentru securitate, dar încă nu ni s-a propus niciun fel de dovezi în acest sens. Apoi, viza, liberalizarea vizelor. E un mare scandal. SUA pur și simplu refuză să recunoască faptul că e o competență UE și tratează cetățenii diferențiat. Acum, eu știu că dumneavoastră abia v-ați început mandatul, dar predecesorii dumneavoastră au acceptat asta și li se pare mult mai important să se împrietenească cu americanii în loc să apere drepturile cetățenilor UE. Și asta nu e așa un fel de hai să mergem să negociem și că țările astea să mai facă un efort. Nu! Cu toții sunt cetățeni europeni și nu americanii trebuie să determine care sunt drepturile lor ale acestor cetățeni europeni. Iar Comisia are obligația legală să facă o propunere pentru a suspenda acel acord pe care predecesorii dumneavoastră uh, au venit și l-au prezentat aici, spunându-ne nouă în Comisia noastră că nu vor face asta pentru că e politic. Și apoi, în ceea ce privește dovezile electronice, mie nu-mi place să-mi fac munca legislativă așa, cu brațele legate la spate și să-mi spună prietenii și aliații noștri americani Păi ce fel de prieten e dacă uh, își permite să ne spună faceți ce spunem noi dacă nu trecem peste capul vostru și facem acorduri bilaterale? Eu aș vrea un aviz juridic totuși aici, pentru că sunt convinsă că asta va uh, contraveni în mod flagrant legislația europene și cred că și Comisia Europeană ar trebui să le spună americanilor. Bun, stați așa, o să negociem cu dumneavoastră de îndată ce avem ceva clar la nivel european, o directivă europeană. Păi Comisia spune, bun, o să încheiem un acord de îndată ce avem directiva. Păi nu e vorba de încheiat, e vorba de negociere. Nu poți să negociezi niște standarde dacă nu știi încă ce vor fi acele standarde europene. Și în final, domnule președinte, am fost de acord să trimitem o scrisoare Comisiei Europene referitor la ceea ce s-a făcut pentru a spori eficiența. Dar am înțeles că uh, Bun, asta s-a cerut deja în octombrie, noiembrie și scrisoarea încă tot n-a fost trimisă, așa că v-aș ruga frumos să trimiteți acea scrisoare ca să aibă și comisia la ce să ne răspundă. Scrisoarea a fost trimisă. A, a fost trimisă pentru că ieri nu era trimisă, deci e ceva recent, nu? And uh, we move to the Greens, Mr. Breyer. Și acum de partea verzilor, domnul Breyer. Thank you. Now, um, Commissioner... Mulțumesc, domnule comisar. Nu trebuie să pierdem în vedere faptul că SUA nu oferă o protecție echivalentă a drepturilor fundamentale așa cum o facem noi în Europa. Și au o politică de supraveghere în masă, au o luptă împotriva terorismului care prevede și tortură, și tratamente degradante, și ucideri țintite, și uh, um, arestări extrajudiciare, detenție aferentă. Deci, în acest domeniu, eu zic că e vorba de securitate uh, și noi nu trebuie să cooperăm cu SUA atunci când drepturile uh, fundamentale sunt uh, într-o situație riscantă. Cooperarea cu state care nu protejează drepturile fundamentale într-un mod echivalent se poate face doar așa, în mod excepțional, în care în fiecare etapă ne asigurăm că acea cooperare nu va duce la o încălcare a drepturilor fundamentale. Eu sunt de acord că în ceea ce privește acordul PNR, cu siguranță acolo e o încălcare flagrantă a deciziilor, hotărârilor Curții Europene de Justiție. Ultima comisie în ce promisese că va renegocia aceste acorduri odată ce vom avea acordul cu Canada. Acum, domnule comisar, ne puteți confirma că în continuare există această dorință de renegociere și eventual să ne spuneți felul în care SUA a reacționat la asta? Apoi, criptarea. Criptarea este, într-adevăr, o trăsătură de securitate, dacă e eficientă, dar criptarea fie este, fie nu este. Deci ori e eficientă, ori e ineficientă. Și dacă dai acces autorităților la ea, atunci, prin acea ușiță pe din spate, accesul e deschis și către hacker și entități neautorizate din partea țărilor terțe. Deci, nu poți să ai un acces legal și să excluzi accesul ilegal. Păi tocmai asta e și ideea din criptare. Ideea e ca nimeni neautorizat parte neautorizată să nu cumva să aibă acces la informație. Așa că vă rog frumos să nu dați curs acestei abordări, uh, adică acces la date criptate. De multe ori tot aud uh, aplicarea legii, aplicarea legii, aplicarea legii, dar uh, lipsește în paralel și sintagma drepturi fundamentale, care ar trebui să însoțească mereu Ă, aplicarea legii, mai ales când negociați cu SUA, așa că așteptăm cu nerăbdare ă, deplasarea la Washington, cu siguranță că acest lucru va fi discutat de asemenea. Okay, thank you, Mr. Breyer. As we don't see any... Mulțumesc, domnule Breyer. Nu mai văd alt reprezentant, ID sau ECR, probabil că vor ajunge mai târziu în sală. Atunci trecem direct la GUE, doamna Ernst. Um, să... Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc comisie, comisarului. Comisia este cea care trebuie să garanteze tratatele europene. E o diferență față de ceea ce ne spuneați în lucruri care au fost încurcate în ultimul timp. Sunt puțin cinică, însă trebuie să spunem aceste lucruri. E adevărat că în SUA cetățenii americani au alte standarde în ceea ce privește protecția datelor. Dacă mi se pare bine sau nu e o altă întrebare. Sunt niște standarde care în mod foarte clar sunt mult mai scăzute decât standardele noastre. Sunt lucruri cunoscute, lucruri pe care le știm și știm cum este reglementată chestiunea protecția datelor în SUA și anume sub protecția consumatorilor. E o problemă sistemică, cea despre care vorbim aici. Nu pot decât să spun că trebuie să fim foarte atenți, să fim atenți să protejăm tratatele noastre, să protejăm protecția noastră a datelor în fața SUA. Pentru că dacă nu o facem, atunci ce se mai întâmplă? Privacy Shield E un subiect pe care l-am tot discutat în ultimii ani, chiar dacă au existat critici din partea Parlamentului, chiar dacă curtea urmează să se pronunțe aici, vedem că au existat și anumite îmbunătățiri legate de scutul de securitate, Privacy Shield. Poate am putea discuta cândva la o cafea și despre acest subiect și ce fel de rol a jucat, dacă a jucat un rol important și dacă într-adevăr se vor pune în aplicare îmbunătățirile despre care s-a vorbit. PNR-ul cu Canada este foarte clar că dacă ne uităm la acordul cu SUA, vedem că acesta este mult mai prost decât acordul pe care îl avem cu Canada și este foarte clar că s-au operat modificări acolo. Aș dori să știu care sunt consecințele. Nu doriți să vorbiți despre acest fapt, cum trebuie să se acționeze, de fapt. Și aici ne-am dorit să existe un termen, un termen limită în care să acționați probele electronice, e-evidence, indiferent în ce variantă, bilateral, din partea SUA, eu nu pot decât să sprijin poziția pe care și-au exprimat-o colegii mei. Și în final trebuie să spun că în legătură cu Arabia Saudită, ceea ce s-a întâmplat e foarte îngrijorător. Mă îngrijorează foarte mult, mai ales că dumneavoastră sunteți cei care trebuie să protejați tratatele noastre for, there should be time for both Deputy Prime Minister and Commissioner to... Ar trebui ca domnul ministru și domnul comisar să mai aibă timp să și răspundă la întrebări. Dacă mai e cineva care dorește să intervină, un minut, nu mai mult. Da, mulțumesc, am să vorbesc în engleză. Mai întâi mulțumesc uh, comisiei și uh, domnului ministru pentru prezentare. Cipru, România, precum și celelalte țări care sunt membre ale Uniunii Europene și care nu se bucură de reciprocitate în relațiile dintre UE și SUA, e bine, aceste țări se află acum într-o situație de discriminare comparativ cu alte state membre, deși e destul de clar faptul că sistemul acesta de liberalizare a vizelor e legat de statele membre și ar trebui ca statele membre să fie mai eficiente în momentul în care răspund administrației americane. Acum, care sunt măsurile luate de comisie? Cum va susține comisia statele UE pentru a putea intra în acest sistem de liberalizare a vizelor și cum anume această cooperare pe viitor va fi realizată? Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doar un minut. Vreau să știu de ce vă Uh, doriți o negociere cu SUA în ceea ce privește dovezile electronice, ori noi încă n-am încheiat analiza aici. Și un argument uh, al celor care spune că de fapt nu mai avem nevoie de acest lucru, având vedere pentru că se va uh, pune în pericol drepturile fundamentale. Apoi avem mandatul european de anchetă pentru partea transfrontalieră și acest lucru a fost deja uh, accesat de către companii americane, uh, care de fapt nu sunt deloc trase la răspundere. Și în fond, uh, întreprinderile americane profită de acest sistem. Mă întreb de ce vă pripiți așa și spuneți că trebuie neapărat să încheiem acest acord cât mai repede cu putință. E doar așa un fel de a uh, introduce la nivel internațional niște reguli dăunătoare înainte ca acestea să poată fi uh, evaluate? Nu vedeți? Chiar nu vedeți cât de periculos e acest lucru și ce fel de precedent periculos creați? Bun, avem acum la îndemână câteva minute pentru a răspunde la întrebările ce au fost puse. Mai întâi, domnul ministru. Mr. Chair, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să grupez întrebările și să răspund astfel. Sunt întrebări care pot să fie grupate. De exemplu, cineva menționa acordul PNR-UE-Canada. Aș putea să spun că acest acord nu a fost discutat la reuniune. Accentul discuției a avut de-a face cu îmbunătățirea acordului PNR-USUA. Așa cum știți, acesta a fost reînnoit automat pentru o perioadă de șapte ani. Mai clar, cele două părți au spus cât de importantă este evaluarea comună recent făcută a acordului PNR. Comisia poate să dea informații mai concrete în legătură cu detaliile acordului. Reciprocitatea vizelor, vorbesc în numele președinției, dacă aș vorbi în numele, în numele statului meu, nici că aș putea să fiu și mai de acord, însă Trebuie să vă spun că atât Comisia cât și președinția au spus foarte clar care e poziția UE în acest sens. SUA trebuie să liberalizeze vizele pentru toate statele membre. E ceva ce ține de reciprocitate. Uh, SUA este singurul stat din lume ai cărei cetățeni beneficiază de liberalizarea vizelor pentru cetățenii săi în Uniunea Europeană, însă nu oferă aceleași privilegii pentru cele 28 de state membre. Am cerut și un proces transparent când vorbim despre programul de liberalizare a vizelor și ne așteptăm ca dialogul tripartit să ducă la progres cât de repede. Aderarea Poloniei la liberalizarea vizelor e un semnal bun, însă nu e suficient. Președinția împreună cu Comisia vor continua să menționeze acest aspect la următoarele reuniuni cu autoritățile și partenerii americani cât despre probele electronice. Ambele părți recunosc de mult timp că e nevoie de un instrument mai eficient, astfel încât să există un acces direct al forțelor de ordine și autorităților judiciare la furnizorii de servicii, astfel încât aceștia să elibereze probele electronice. Consiliul a autorizat anul trecut deschiderea negocierilor pentru un acord USUA pentru acces transfrontalier la probe electronice. Comisia este numită negociator șef. Poate comisarul este cel care ne va da ceva mai multe informații despre aceste negocieri. Un lucru este clar acordul UE-SUA va trebui să fie un acord compatibil atât cu legislația UE privind probele electronice care acum se negociază, cât și cu Cloud Act din SUA. Vor trebui și să completeze acordul existent UE-SUA și anume asistență judiciară reciprocă și acordul cu privire la protecția datelor. Dacă îmi permiteți, la reuniunea noastră ministerială nu am uh, tras niciun fel de concluzii cu privire la criptare. Oportunitatea a fost excelentă pentru a discuta uh, despre ceea ce se întâmplă în legătură cu criptarea de ambele părți. E o provocare dificilă pentru fiecare dintre noi. E clar că e nevoie de acțiune internațională. Dacă ne dorim să avem un sistem astfel încât să existe un acces bun pentru autoritățile judiciare la dovezile digitale. Au fost menționați, cred, și luptătorii străini este o cooperare în desfășurare între UE și SUA în acest sens. La această reuniune, ambele părți au discutat despre cum ar putea să fie crescută cooperarea, mai ales cooperarea între agențiile relevante și cum pot fi îmbunătățite agențiile Uniunii Europene, cum să poată să aibă mai bune informații și să partajeze mai bine informațiile. Vă mulțumim, vă mulțumim, domnule prim-ministru trebuie să vă spun că mă gândesc că este foarte important că are loc o reuniune importantă în această săptămână la Zagreb, joi și vineri. Domnul Bozinovic ne va spune mai multe. Dumnealui este cel care prezintă prioritățile președinției croate în Comisia Libe. Înțeleg că în ianuarie, la 27 ianuarie, da? E corect? Da, veți auzi mai multe. Următoarea reuniune USUA, dacă îmi permiteți, va avea loc tot în Croația, în luna mai. Poate ați auzit de numele acestui oraș, Dubrovnik. Minunat, vă mulțumim, domnule comisar, iată, aveți cuvântul pentru a putea încheia sesiunea de dimineață. Vă anunț că vom avea o reuniune a coordonatorilor și apoi continuăm în această după-amiază munca noastră. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, nu voi repeta cele spuse de uh, domnul ministru în ceea ce privește luptătorii străini. Aici avem mai multe schimburi cu Europolul. Acest lucru e foarte important, e o solicitare Europol. Vreau să spun că e foarte util să avem un dialog de două ori pe an cu SUA. Despre protecția datelor aș menționa că de ceva timp și comisia precedentă a încercat să, să ne convingă de faptul că e nevoie de progres. Am văzut ultima propusă făcută în California și apoi și ceea ce s-a întâmplat la Washington. E foarte bine că există acest schimb de păreri probele electronice. Vreau să repet ceea ce am spus la audierea mea din 2 octombrie de anul trecut. Avem discuții în desfășurare cu SUA pe subiect, însă nu vom încheia niciun fel de document până când nu va exista într-adevăr un acord în Uniunea Europeană. Spuneam și înainte că acum vreau să putem să începem să discutăm pe baza propunerii dumneavoastră interne în acest sens. E foarte clar, eu nu vreau să schimb poziția. Că despre scutul de securitate vreau să vă spun că așteptăm hotărârea Curții de Justiție în acest sens și vom pune și în aplicare decizia luată de Curtea de Justiție cu privire la scutul de securitate. Alte subiecte, acordul PNR-SUA-UE. Comisia pregătește un raport de evaluare. Raportul de evaluare ar putea fi adus adoptat în colegiu în aprilie în acest an. Raportul de evaluare va acoperi întreaga perioadă de punere în aplicare de la articolul din 2012 până astăzi. Evaluarea comună a avut o abordare mai extinsă față de revizuirile făcute până acum și s-a discutat despre plus valoarea operațională a acordului. Au fost evaluate rezultatele, impactul, eficacitatea, necesitatea, proporționalitatea. Apoi am ținut cont și de evoluțiile în cadrul, în cadrul legislativ pe ambele părți. Nu a fost obiectivul evaluării comunii să înlocuiască noul proces de revizuire și cu obiectivele acestuia. Echipa a pus în aplicare garanțiile existente și modalitățile de transfer pentru obiectivele de evaluare. Multe studii de caz au fost discutate pe parcurs parcursul evaluării, astfel încât să fie atinse obiectivele evaluării. Am ascultat observațiile legate de criptare, e o chestiune complexă și de aceea am încercat la aceste reuniuni să înțeleg mai bine care sunt intențiile și care sunt discuțiile purtate în SUA. Vreau să vă spun care e situația acum, de pe toate părțile. Consiliul European a recunoscut faptul că este utilizată tot mai mult criptarea de infractori. E o provocare pentru autoritățile de punere în aplicare a legii. Nu vom lua niciun fel de măsuri care să interzică, să submineze criptarea, însă vrem să facem față provocărilor. Pe lângă cele șase măsuri practice care au fost uh, anunțate în, acel, în cel de-al 11-a raport, punerea în aplicare care acum se află în desfășurare pe lângă toate acestea, Comisia se gândește și la alte soluții. Comisia consideră că dacă se introduc diferite portițe de intrare pe diferitele aparate și în programe, există atunci puncte slabe în securitatea cibernetică. De aceea nu încurajăm așa ceva. Comisia evaluează soluții astfel încât să putem să avem un acces bine țintit, proporțional al forțelor de punere în aplicare a legii. Comisia subliniază cât de importantă e criptarea, criptarea solidă, care e foarte importantă pentru piața unică digitală și pentru protejarea drepturilor fundamentale, vieții private, protecției datelor cetățenilor. Șefii de stat și de guvern au cerut soluții la îngrijorări foarte clare. Trebuie să fie ajutate forțele de ordine să aibă un acces facil la date în lupta pe care o au împotriva criminalității organizate. Comisia știe cât de delicat este acest subiect și va rămâne deschisă în a căuta soluții, soluții care să fie justificabile și proporționate și care să nu atingă drepturile fundamentale. Și mai mult, Comisia consideră că orice soluție trebuie să fie bine încadrată într-un mecanism de guvernare, să existe căi de atac. Și un ultim punct, domnule președinte, liberalizarea vizelor. Știu care e poziția Parlamentului aici pe acest subiect și am spus-o în, în introducere. Rezultatele atinse cu Canada ne arată că se fac progrese spre reciprocitate de plină a vizelor. E un lucru care poate fi obținut prin contacte diplomatice și angajamente. Ne așteptăm la asemenea rezultate cu SUA. Vă reamintesc că în noiembrie 2019 Polonia a intrat în programul de liberalizare a vizelor cu SUA. Eu cred că e o abordare foarte bună și trebuie să continuăm cu acțiuni diplomatice. E calea de urmat pentru celelalte patru state membre care au mai rămas. Vom continua discuțiile la toate nivelurile, ne vom crește eforturile astfel încât să asistăm cele patru state membre care au mai rămas să îndeplinească condițiile din programul pentru liberalizarea vizelor. SUA a spus că va oferi linii de orientare practice celor patru state membre astfel încât să îndeplinească cerințele. SUA va primi aceste patru state membre în program odată ce îndeplinesc cerințele care apar în legislația SUA. Mecanismul de reciprocitate cere Comisiei să țină cont de consecințele suspendării relațiilor externe. Poziția noastră rămâne următoarea. Nu vom ezita să adoptăm un act delegat dacă acesta ar duce la progres. Cu toate acestea, adoptarea unui asemenea act ar avea efectul contrar și ar înrăutăți situația. Noi suntem convinși că eforturile noastre vor da roade și că unul câte unul, cele patru state membre care au mai rămas vor fi introduse în acest program de liberalizare a vizelor și că a fost un succes în cazul Poloniei. Vă mulțumim, le mulțumim celor doi invitați, domnului Bozinovici pentru informațiile date în legătură cu reuniunea USUA și mulțumim și domnului comisar Reinders care ne stă întotdeauna la dispoziție, vine și ne dă explicații. în această comisie libe. Până în ultimul minut al sesiunii noastre de după de dimineață. Ne reîntâlnim în această după amiază la orele 13, la orele 15. It's 15:15 actually because there's coordinated La 15 și 15. Ne vedem atunci.